Buongiorno a tutti. La seduta è aperta. Bună dimineața tuturor. Sesiune deschisă. Autoritățile competente din Portugalia mi-au adresat o cerere de ridicare a imunității parlamentare a domnului José Manuel Fernández în cadrul unei proceduri penale inițiată împotriva lui de către Departamentul de Anchete și Acțiuni Penale al orașului Porto. Conform regulamentului, această cerere e trimită la Comisia pentru Afaceri Juridice a Parlamentului, competentă pe fond. Primul punct pe ordinea de zi este o dezbatere comună pe tema echilibrului de gen. O întrebare cu solicitare de răspuns oral mai întâi către Consiliu și dau cuvântul uneia dintre raportoare al acestei prime, prime întrebări, doamna Irace Garcia Perez, două minute, vă rog. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Lipsa de reprezentare a femeilor în diverse domenii, la nivel social, politic sau economic, toate acestea ne arată că societatea noastră este una inegală. Acesta este un simptom al nevoii de a face progrese în politicile de egalitate de gen. În anul 2013, Parlamentul European a luat o poziție clară față de propunerea Comisiei Europene în ceea ce privește femeile în consiliile de administrație. Parlamentul a cerut să se impună niște contingente obligatorii pentru reprezentarea femeilor în acest domeniu, astfel încât și în domeniul economic să avem egalitate la nivelul reprezentării. Iată că au trecut cinci ani, mai multe președinții la rând și un blocaj la Consiliu pentru că guvernele naționale n-au fost în stare să se așeze la masa negocierilor și să înțeleagă că progrese pentru o Europa mai socială înseamnă să facem progrese pentru a face realitate o Europa a egalității pentru toate domeniile. S-a făcut o schimbare de guvern în Spania și aceasta a dus la promovarea unei schimbări a poziției la Consiliu pentru a ajunge la un acord. Vreau să mulțumesc doamnei Iurova pentru că știu că a promovat și a făcut eforturi pentru că alături de Consiliu și Parlament să reușim la sfârșitul mandatului să avem o inițiativă în domeniul legalității, o inițiativă de-a dreptul fundamentală. Nu putem accepta ca drepturile femeii să dea nici măcar un pas înapoi. Femeile trebuie să fie reprezentate, să aibă o egalitate de șanse și tocmai de aceea Parlamentul trebuie, trebuie să ia o poziție clară. Dorim să cerem președinției române să facă acest ultim efort. Iată, avem posibilitatea, avem capacitatea, guverne precum cel din Spania au hotărât să susțină această inițiativă și femeile doresc să participe în procesul de luare de decizii, pentru că aceasta este esențial pentru a avea o Europa mai egalitară și mai corectă. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Hautala, de asemenea autor. And, uh... Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că ne aflăm într-un moment important în care trebuie să tragem concluzia că nu mai există niciun motiv pentru a nu adopta această directivă din anul 2012, care ar uh, obliga companiile, societățile comerciale listate la bursă să ajungă la un minim de 40% uh, um, în rândul uh, membrilor neexecutivi din Consiliile de Administrație, atât bărbați cât și femei. Și mă surprinde faptul că anumite state membre în continuare invocă principiul subsidiarității și mă întreb cum este posibil acest lucru, pentru că este vorba de companii europene care sunt uh, active nu doar în Europa, ci și dincolo de granițele Europei, deci este vorba de competențe europene. În al doilea rând, Uh, știm prea bine că diversitatea, uh, nu doar diversitatea de gen, este foarte utilă pentru societățile comerciale, le ajută să înțeleagă ce se petrece pe planetă în general și să-și adapteze mai bine uh, strategiile de afaceri. În al treilea rând, nu mai există niciun motiv să, afir- să se afirme că nu ar exista femei bine uh, pregătite. Poate în domeniul corporatist femeile nu sunt la fel de uh, vizibile pentru că nu uh, uh, au aceleași comportamente, nu au aceeași cultură corporatistă uh, bărbăta, da, ca și bărbații, însă este evident că femeile dispun de aceleași competențe care le permit uh, să răspundă provocărilor actuale de astăzi. Și cred că a venit momentul ca statele membre să avanseze promovând uh, diversitatea, uh, reprezentarea femeilor în consiliile de administrație, însă în, din păcate, în anul 2017, femeile rep- reprezentau doar 26,3% în Consiliile de Administrație din, din, uh, din uh, companiile listate la bursă și div, uh, divergențele între aceste companii mergeau de la 7% până la 43%. Aș dori să mulțumesc guvernului din Spania care a reexaminat această chestiune și poate acum cu președinția României vom reuși să încheiem acest dosar astfel încât înaintea alegerilor europene să putem declara că Uniunea Europeană promovează o cultură corporatistă uh, modernă uh, care să includă atât bărbații, dar și femeile. Vă mulțumesc. Acum dau cuvântul uh, Consiliului, doamnei secretar de stat, doamna Ciot. Honorable Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, eurodeputați, doamnă comisar Iurova. E o mare plăcere să mă alătur dumneavoastră astăzi aici pentru această dezbatere importantă. Aș dori să încep prin a spune că egalitatea de gen este în centrul viziunii Consiliului asupra unei Europe sociale. Angajamentul nostru pentru egalitatea între femei și bărbați a fost afirmat în numeroase declarații, precum și în legislația pe care am dezvoltat-o de-a lungul anilor împreună cu Parlamentul European. V-aș reaminti de asemenea uh, pilonul european al drepturilor sociale, care a fost proclamat în mod comun de Parlament Consiliu și Comisia în noiembrie 2017. Egalitatea de gen are un loc important și citez, egalitatea de tratament și de oportunități între femei și bărbați trebuie să fie asigurată și încurajată în toate sectoarele, inclusiv în ce privește participarea pe piața forței de muncă și în ce privește condițiile de muncă și progresia în carieră. Femeile și bărbații au dreptul la salariu egal pentru muncă egală. Acest angajament, desigur, face ecou tratatelor Uniunii Europene și legislația în vigoare. Însă această temă nu trebuie lăsată la o parte, pusă între paranteze. În ciuda progreselor efectuate deja în ultimii 50 de ani și mai mult, egalitatea în practică eh, continuă să ne scape. Și v-aș da un exemplu. Există încă o discrepanță salarială mare între femei și bărbați, vorbim de 16,2% potrivit Eurostat. Plata orară a femeilor continuă să fie mult mai mică decât cea a bărbaților. Sigur, asta nu înseamnă egalitate și vom aborda discrepanța salarială într-o propunere pe care ne-am dorit să o vedem adoptată la Consiliul EPSCO din iunie. Pentru a respecta promisiunea făcută în pilonul drepturilor sociale, trebuie să continuăm acțiunile ferme din partea colegislatorilor, a Comisiei și a statelor membre. Stimați eurodeputați, astăzi ne-ați întrebat să comentăm în mod mai precis, mai specific, pe marginea propunerii comise pentru o directivă care să uh, amelioreze echilibrul de gen în consiliile de administrație. Regret să spun că, așa cum știți, uh, persistă o minoritate de blocaj în Consiliu. Cea mai recentă ședință pe acest dosar a avut loc sub președinție malteză în 2017, iar propunerea nu a fost discutată formal de către Consiliu de atunci încoace. Cum arată lucrurile în acest moment? Dosarul rămâne blocat. Cu toate acestea, există un consens larg în Europa privind nevoia de a ameliora egalitatea de gen în consiliile de administrație, deși statele membre au abordări diferite, principiul ca atare nu e contestat. Astfel, președinția română caută să faciliteze dezbaterile la nivelul Consiliului pentru a explora căi posibile pentru a avansa. Aș dori să menționez și propunerea pentru o directivă în ce privește echilibrul între viața profesională și cea privată pentru părinți și îngrijitori. Mă bucur să spun că aici negocierile între Consiliu și Parlament au dus la un acord provizoriu pentru șase triloguri Uh, ultimul dintre ele pe 24 ianuarie. Acest succes a fost făcut posibil și de excelentul progres înregistrat sub președințiile bulgară, respectiv austriacă. A înlesni echilibrul între viața privată și viața profesională e un element social important și trebuie să facem totul pentru a ajuta pe cetățenii noștri să reconcilieze munca și viața privată. E cu atât mai important în contextul demografic în care ne aflăm și uh, schimbările de pe piața forței de muncă. Pe de o parte, trebuie să ne asigurăm că femeile competente și educate uh, beneficiază de toate oportunitățile de pe piața forței de muncă, pentru că asta e logic din punct de vedere economic. Mai mult decât atât, e vorba de egalitate de drepturi. Pe de altă parte, femeile și bărbații europeni trebuie să poată avea copii fără să trebuiască să aleagă între a fi părinte și a avea un loc de muncă. Și aș vrea să subliniez că adesea femeile sunt cele care se află în fața acestei dileme. Acest lucru poate fi realizat doar dacă lucrătorii și familiile au drepturi la concedii juste și dacă acele drepturi sunt accesibile atât femeilor cât și bărbaților. În același timp, e necesar să respectăm diversitatea sistemelor naționale în vigoare în Europa nu putem avea o măsură unică, cu atât mai puțin în ce privește politica familială și politica de muncă, unde tradițiile, uh, realitățile economice și sociale variază imens între statele membre. Trebuie să respectăm principiul subsidiarității. Iată câteva considerente cu care am plecat la negociere în ce privește directiva um, echilibru între viața profesională și viața privată. Mă bucur însă că am putut găsi o soluție care a ridicat standardul minim în Europa, permițând totuși statelor membre flexibilitatea necesară. Mulțumesc Parlamentului pentru cooperare în acest dosar și vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Mulțumim foarte mult, doamna Ciot. Acum dau cuvântul doamnei comisar Iurova. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. În primul rând vreau să mulțumesc Parlamentului European pentru că această temă atât de importantă legată de egalitatea de gen și drepturile femeii în UE sunt astăzi pe ordinea de zi. Vreau să vă mulțumesc pentru susținerea dumneavoastră acordată propunerii Comisiei, care dorea să îmbunătățească egalitatea de gen la consiliile de administrație pentru uh, companiile cele mai mari cotate la bursă. Iată, au trecut aproape 5 ani de când sunt comisar pentru egalitate de gen și pot să spun că sunt mândră de munca noastră colectivă, mai ales de finalizarea recentă a pachetului privind uh, Uh, echilibrul între viața privată și muncă. Institutul European pentru Egalitate de Gen arată, de altfel, în ultimul studiu publicat pe această temă, că în anumite domenii mergem uh, într-un ritm mult prea încet. Atunci când am uh, publicat uh, ultimele informații legate de această temă, am fost uh, foarte neplăcut surprinsă de datele pe care le-am văzut. Indexul pentru egalitate de gen arată că există în continuare unul din scorurile cele mai joase la acest indicator dintre toate cele evaluate. Și asta în ciuda faptului că acte legislative la nivel național au fost adoptate în anumite state între timp. Suntem conștienți că există studii care arată că există beneficii clare atunci când există o diversitate de gen în consiliile de administrație pentru mediul de afaceri și, bineînțeles, pentru societate. Comisia își menține angajamentul față de această propunere de directivă pentru că femeile, în ciuda realizărilor profesionale și a studiilor, rămân în urmă din cauza acestor bariere sistematice care le împiedică să ajungă în poziții de lider. Propunerea de directivă ne va permite să mărim accesul pentru femeile cu talent în astfel de poziții de decizie și să ducem la o creștere economică mai rapidă. Cu femeile la putere se va crea practic un bulgăre de zăpadă care ne va aduce și mai multă egalitate de gen. Vreau să reamintesc că propunerea este una flexibilă și echilibrată. Este o legislație prietenoasă cu subsidiaritatea și statele membre pot să țină cont de această flexibilitate pentru a-și face propria legislație. Este de asemenea neutră din punctul de vedere al geanului pentru că permite o ajustare pentru sexul subreprezentat ținând cont de același nivel de calificare, indiferent că e vorba de femei sau bărbați. Este vorba de asemenea de un obiectiv în general și statele membre pot menține și implementa în continuare propriile măsuri și pachete necesare pentru a atinge aceste obiective. Cifrele ne arată că statele membre care au legislație în acest domeniu au făcut progrese, iar cele care nu au legislație în domeniu pur și simplu stagnează. Se poate deci constata că există un impact pozitiv al legislației. Propunerea Comisiei este susținută pe larg din partea Parlamentului European și aici vreau să vă mulțumesc pentru ajutorul dumneavoastră încă o dată, de asemenea susținere din partea unei majorități de state membre. Din punctul meu de vedere, o abordare generală se poate atinge și nu pot decât să repet ce am spus deja, și anume că s-au făcut progrese între timp Guvernul spaniol a participat într-o bună măsură. Am vizitat Spania și am văzut la fața locului că guvernul actual, inclusiv prim-ministrul, sunt absolut hotărâți și doresc să meargă mai departe și să convingă și statele care mai au reticențe față de această propunere legislativă. Bineînțeles, mă bizui și pe președinția dumneavoastră, președinția română, care este foarte hotărâtă de asemenea. Bineînțeles, mă voi implica pentru următorul Consiliu EPSCO pentru a încerca să deblocăm negocierile la Consiliu. Și, de asemenea, s-a menționat de către domnul ministru um, întâlnirea din uh, iunie la Consiliu pentru a rezolva în sfârșit această chestiune rușinoasă a diferenței de plată, care, din păcate, este de actualitate în Europa. Noi avem uh, încredere în eforturile făcute de președinția română pentru a merge mai departe și pentru a continua dialogul în vederea ajungerii la un compromis. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar! Și acum vom trece la intervenții din partea grupurilor politice și nu acceptăm cartonașe albastră pentru că nu avem timp. În numele PPE, doamna Kozlovska Rajevici. Două minute. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor. Am ascultat intervențiile anterioare și mi se pare că toată lumea este de acord. Parlamentul, Comisia și Consiliul sprijină această uh, directivă și, în plus, statele membre nu pun sub semnul întrebării obiectivul acestei uh, directive și mă întreb atunci de ce aceasta nu a fost adoptată și de ce în continuare, în anumite state membre, prezența femeilor în uh, consiliile de administrație a societăților comerciale listate la bursă este de doar 7%. Uh, Dacă argumentul legat de principiul subsidiarității ar fi unul sincer, atunci statele membre ar găsi uh, soluțiile pentru a schimba situația. Nu cred că cineva Um, chiar este convins că asemenea reprezentări diferite de la 7 până la 43% ar fi o reprezentare uh, sănătoasă a, a femeilor în consiliile de, de administrație. Este evident că trebuie să reacționăm pentru că nu se obțin rezultate um, la nivelul statelor membre și este nevoie de acțiune pe plan, uh, pe plan uh, european. Uh, susțin în întregime directiva propusă de doamna comisar Reding și uh, cred că a venit uh, momentul să îmbunătățim reprezentarea femeilor în Consiliul de Administrație, astfel încât acesta să aibă un cuvânt de, mai greu de spus când uh, este vorba și de alegerea managerilor societăților comerciale. Trebuie să înțelegem cum funcționează acest proces, pentru că cei care mm, aleg conducerea unei societăți comerciale nu trebuie să facă aceste decizii pornind de la uh, cunoștințele pe care le au și nu de la competențele persoanelor respective. În plus, femeile se uh, confruntă cu probleme când vine vorba de accesul uh, la, pe piața muncii datorită faptului că nu beneficiază de suficiente servicii de îngrijire a copiilor, de exemplu Cred că uh, președinția României ar trebui să continue uh, rezultatele obținute uh, până acum pentru ca această directivă în cele din urmă să devină realitate. Mulțumesc, doamna Regnar, acum în numele socialdemocraților. Două minute. Cu microfon, vă rugăm. Funcționează acum, da. Minunat. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisar. Avem nevoie de uh, femei și bărbați uh, bine pregătite, bine pregătiți, atât la conducerea cât și în consiliile de administrație a societăților comerciale listate la bursă. Și în acest sens, în urmă cu șapte ani, Comisia Europeană venise cu o, cu o propunere și Parlamentul European a acționat foarte repede. Am ajuns la concluzia că avem nevoie de uh, criterii de eligibilitate uh, obiective, uh, Uh, avem nevoie de abordare uh, pragmatică, pornind de la situația existentă în fiecare stat membru în parte, pentru că în unele mm, s-au uh, înregistrat progrese mai multe decât în altele. Tocmai de aceea am înțeles că avem nevoie de, de criterii obiective care trebuie să fie puse în aplicare în mod obligatoriu pentru că o abordare voluntară am văzut că nu este del, deloc utilă din acest punct de vedere. Egalitatea de șanse este un principiu care se regăsește în ADN-ul Uniunii Europene. Doar prin Uniunea Europeană am reușit să obținem atât de multe progrese în uh, numeroase state europene. Este un lucru minunat pentru societățile comerciale, pentru bărbați și pentru femei. Și ce s-a întâmplat acum? Ce se întâmplă acum? Foarte multe state se ascund în spatele temeiului uh, juridic. Ce înseamnă acest lucru? Temeiul juridic există pentru că doar uh, statele care nu au uh, înregistrat progrese um, din acest punct de vedere se ascund în spatele acestui uh, temei juridic și tocmai de aceea cer actualei președinții să pună accentul pe acest subiect, să aducă în lumina reflectoarelor statele care au rămas Uh, în urmă din acest punct de vedere. De exemplu, uh, în Ungaria, în Ungaria s-a înregistrat chiar un regres uh, din acest punct de vedere și cer în cele din urmă președinției României să aducă la lumina zile aceste state, să le întrebe ce anume au făcut în acest sens și să se ajungă la un vot în Consiliu pe acest subiect, pentru că Parlamentul European este unit pe marginea acestei propuneri și sper că este o propunere care în cele din urmă va reveni în Consiliu. Mulțumesc, doamna Viznievska, care cuvântul două și v-aș ruga să respectați timpul alocat. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna comisar, doamna ministru. <clears throat> Tema e de importanță primordială când privim la factorul de egalitate între femei și bărbați, vedem că, într-adevăr, femeile sunt mult subreprezentate în consiliile de administrație, în întreprinderilor sunt subreprezentate, uh, mare proporție. Și asta la nivelele cele mai înalte de conducere. De ce? Femei competente există, femeile sunt educate, formate, sunt harnice și ambițioase. în niciun caz nu sunt mai puțin talentate sau mai slabe decât bărbații și atunci de ce sunt atât de puține uh, femei în posturi cheie, în posturi de vârf? După părerea mea, un principal motiv este faptul că femeile își construiesc cariera în mod mai liber. Ele nu doresc să fie doar lucrătoare bune, ci vor să fie și mame. Iar acest timp pe care Uh, ele îl investesc în maternitate și un timp pierdut pentru uh, cariera lor profesională, e bine, acest timp uh, e folosit uneori pentru a-și construi cariera în mod liber. Ce putem face însă ca femeile să fie angajate pe posturi la vârf în consiliile de administrație. Și asta nu în mod artificial sau mecanic, prin directive, prin cote, ci Trebuie să propunem soluții, soluții ce vor permite femeilor să combine viața profesională cu viața privată. Într-adevăr, e nevoie de acele soluții care să ne permită să găsim un echilibru între viața profesională și viața familială. Eu cred că astfel de soluții, căutarea compromisului, nu, pot, nu vor aduce decât efecte pozitive potrivit Eurostat. Discrepanța salarială între statele, în statele membre între bărbați și femei nu e aceeași. Există țări în care salariile între femei și bărbați um, sunt extrem, extrem de diferite. Din nefericire, Polonia e în topul 5, unde, din fericire, unde uh, sa, uh, discrepanța salarială e relativ mică. Uh, și în Polonia există femei uh, pe posturi de vârf fără o reglementare artificială sau mecanică. Doamna Bilbao Barandica, vă rog două minute. Gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Vă mulțumesc foarte mult pentru eforturile pe care le-ați făcut pentru această inițiativă. Însă dacă ținem cont de conținutul acestor întrebări, de blocajul de la Consiliu, această propunere de promovare egalității la Consiliile de Administrație, în această perspectivă aș vrea să cer trei lucruri din partea guvernelor europene. Coerență, viziune de viitor și curaj. Coerență pentru că vorbim toată ziua de creștere inteligentă Vorbim despre o economie care se bazeze pe talent, însă jumătate din talentul disponibil, cel al femeilor, nu ajunge acolo unde poate fi utilizat. La consiliile de administrație, la nivelul unde se iau decizii, unde se vede după toate studiile că este locul cel mai rentabil. De altfel, aceasta ne arată și experiențele din diverse state membre. Trebuie să aveți curajul să vă uitați la această propunere din perspectiva rentabilității, pentru că vă e teamă să o faceți din punctul de vedere al legalității, al justiției și al legalității de oportunități. Viziune de viitor pentru că Europa este una din zonele lumii cea mai activă în politica de egalitate. Trebuie să profităm de acest avantaj competitiv. În timp ce um, de ani de zile vorbim despre acest lucru, trebuie să încercăm să o ducem până la capăt această propunere. După cum am spus, este o propunere corectă, democratică și rentabilă în același timp. Deci toate avantajele pe care le putem uh, aduce de aici ne va face să fim mai competitivi. Curaj, în ultimul rând. Pentru că sunt prea mulți bărbații care blochează și care se gândesc la genul masculin. Trebuie să renunțați la fricile dumneavoastră și veți avea de câștigați. Trebuie să aveți curajul să aveți grijă de cei bătrâni și cei mici, să aveți uh, uh, grijă de casă și toate acestea vor deveni o oportunitate pentru dumneavoastră. Veți descoperi că bucurându-vă de această parte a vieții vă va face să fiți mai fericiți, să aveți o inteligență emoțională mai puternică, veți face legătura cu sentimentele, cu trăirile, cu persoanele și problemele sau responsabilitățile de care de secole ați fugit. Sunt convinsă că o lume cu astfel de bărbați va fi unul, o lume mult mai bună. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Urtasun, din partea verzilor. Două minute. Mulțumesc. Este esențial să încercăm să deblocăm această propunere de directivă pentru că mandatul în acest domeniu a fost blocat mult timp și ar fi bine ca între președinție și comisie să reușim să mergem mai departe cu o propunere care a venit din 2012. Acest contingent de 40% femei la consiliile de administrație este absolut esențial pentru că avem nevoie din punct de vedere economic, pentru că este un model care a funcționat. Am văzut-o în Norvegia. Companiile care sunt cotate la bursă au acum acest nivel de 40%. Și nu putem aduce scuza subsidiarității așa cum au făcut-o multe state membre. Asta din două motive. În primul rând pentru că egalitatea de gen este uh, prevăzută în tratate și, în al doilea rând, pentru că inegalitățile la nivelul UE trec de la 7,4 prezența femeilor la consiliile de administrație în anumite state până la 43%. Deci diferența, decalajul este enorm și avem nevoie de un cadru legislativ la nivel european care să permită o armonizare în acest sens. Vă spuneam că Norvegia este un model, un model de reușită. Bineînțeles, modelul nu a rezolvat totul și de aici avem multe de învățat. Sunt două chestiuni esențiale pentru că un lucru este să ajungem la egalitate la consiliile de administrație și cu totul altceva este să ajungem la această egalitate la nivel executiv. În a doua parte trebuie să lucrăm mai mult. În al doilea rând, ce am învățat din Norvegia? Există probleme cu implementarea și tocmai de aceea în 2013 Parlamentul a cerut și un regim de sancțiuni pentru companiile care nu respectă acest obiectiv. De exemplu, să nu poată participa la achizițiile publice dacă nu ajung la acest nivel de 40% din directivă. Prin urmare, propunerea este esențială pentru a face progrese în acest domeniu și mi-aș dori ca și Consiliul și Comisia să vină cu vești bune aici în fața noastră în următoarele luni, pentru că aici toată lumea îl susține. Mulțumesc! Mulțumesc și acum din partea grupului GUE, domnul Eck, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi. De ce doar 24 uh, din 400 uh, uh, de poziții din Consiliile de Administrație din companiile germane sunt ocupate de femei și de ce nici una dintre aceste companii nu este condusă de femei? Pentru că nu s-a ajuns la o paritate de gen în Uniunea Europeană. Este o situație uh, uh, rușinoasă din 500 uh, de, din cele 500 de întreprinderi de vârf de, pe plan global, doar 3% dintre ele sunt uh, conduse de femei. Faptul că în anul 2019 în continuare trebuie să discutăm acest subiect este uh, rușinos. Cred că există în continuare foarte mulți uh, bărbați care consideră că femeile nu există decât pentru a permite perpetuarea speciei umane și pentru a sta la cratiță. Oare chiar dorim să mai discutăm zeci de ani fără să adoptăm norme obligatorii până când ajungem la o reprezentare de 40% a, femeile, a, a femeilor în Consiliul de Administrație. Această uh, Lumea nu este o lume a bărbaților, este în, acela, în aceeași măsură uh, și o lume a femeilor. Cred că această mentalitate anacronistă trebuie să fie depășită în cele din urmă. Mulțumesc, doamna Parker are cuvântul, un minut și jumătate numele FDD. Mulțumesc. Femeile în consiliile de administrație nu e un termen uh, doar ofensiv, ci condescendent față de acele femei care realmente pe merit ocupă astfel de poziții. Ce înseamnă pentru o femeie să înțeleagă că a fost aleasă uh, pe o anumită poziție datorită unei cote și nu sale personale? Se spune, se arată astfel că suntem inferioare și incapabile de succes. Ce se întâmplă cu femeile care lucrează la niveluri uh, mai scăzute în uh, companii? Înseamnă că nu Uh, au dreptul la promovare, uh, în ciuda faptului că Norvegia a introdus acum o decadă o cotă pentru ca femeile să ocupe aceste posturi de muncă, doar 7% femei uh, se regăsesc în costele de administrație norvegiene. Ce se va întâmpla cu uh, subreprezentarea printre femei? Ar putea pe, la infinit categorizarea între ele. Din nou constatăm interferența UE. Companiile ar trebui să aibă libertatea să aleagă candidatul cel mai potrivit pentru un post, însă potrivit articolului 6 uh, din această directivă se introduc sancțiuni și amenzi, uh, inclusiv dizolvarea anumitor companii care nu ar îndeplini uh, cerințele de respectare a cotei. O cotă nu respectă sau nu rezolvă problema inegalității ci realmente uh, cota este ceva contraproductiv. Pentru grupul ENF, domnul Șoltec, vă rog, un minut, două minute jumătate. Widzę, że to feministyczne szaleństwo dalej trwa. Mulțumesc. Văd că în toată această nebunie merge mai departe. Dorim să transformăm uh, femeile în bărbați și viceversa. Mie unul mi-e greu să înțeleg, poate că e vorba de o boală sau poate de altceva. E adevărat că la început puteam să ne permitem să râdem. Spuneam că poate erau uh, prea multe femei printre ciobani și Iată, acum ajungem la o directivă, o directivă care afectează direct companiile și nu se mai ține cont de competență, ci de acest procentaj și egalitate între femei și bărbați, ceea ce este de-a dreptul periculos. Ne putem întreba ce se va întâmpla pe viitor, bărbați care să se dea drept femei sau ce și până la urmă egalitatea să fie respectată în felul acesta. Mi se pare că e o chestiune mult prea uh, gravă ca să rămână în mâinile dumneavoastră. Dreptul este mult prea important în Uniunea Europeană și iată ce face Comisia. Comisia uh, se poartă așa cum o face, iar Parlamentul nu face decât să asculte și avem în față texte de-a dreptul periculoase. E vorba aici de o propunere care limitează uh, libertatea antreprenorilor, a statelor, a uh, directorilor. Avem multe texte adoptate aici la Parlament, multe goale de conținut, însă de fiecare dată trebuie să repetăm ce se întâmplă cu migranții, cu homosexualii, cu uh, femeile și că toți aceștia sunt uh, mult pe deasupra uh, cetățeanului de rând. Mi se pare că este o adevărată boală și cred că trebuie să ieșim din această uniune care nu poate fi reformată în niciun fel. Trebuie să urmăm exemplul Regatului Unit, să părăsim Uniunea Europeană și să ne pregătim să facem o altă Uniune, așa cum era dorită de părinții fondatori și nu cea de astăzi. O Uniune care să nu uh, se bage în uh, afacerile interne ale uh, familiilor, ale femeilor care doresc să rămână acasă cu copii, o uniune care să nu se bage la nivel economic, o uniune demnă de numele său. Și această uniune trebuie pur și simplu revizuită, reconstruită. Nu mai avem o altă oportunitate și sper să o văd această uniune în viață. Trebuie să acționăm acum. Vă spuneam, spune președintele, că nu vom accepta cartonașe albastre. Acum, domnul Sosnierț. Pozwólcie Państwo, że postaram się Wam coś wytłumaczyć. Proszę o skupienie, mam tylko minutę. O să încerc să vă explic uh, um, ceva, doamnelor și domnilor, și aș avea nevoie de atenția dumneavoastră. Concluziile dumneavoastră sunt greșite pentru că ați plecat de la pre- o premisă greșită. Ați afirmat că femeile ar avea aceleași uh, calificări ca și uh, bărbaților, bărbații, ceea ce este uh, cu totul greșit. Și apoi uh, Uh, vă plângeți de faptul că nu există uh, suficiente femei în posturi de, uh, de conducere și considerați că ar exista o conspirație care împiedică femeile să ocupe aceste posturi de conducere sau să facă parte din consiliile de administrație. Însă, dacă este să ne uităm la ce se întâmplă în economie, poate femeile nu ajung în aceste posturi pentru că nu sunt suficient de bine calificate sau că nu, pentru că nu doresc să uh, uh, urmeze o asemenea uh, carieră. Bărbații um, trăiesc mai puțin decât femeile, oare nu ar trebui să-i uh, compensăm pentru acest uh, fapt, pentru că au uh, o viață mai scurtă? Piața reglementează toate aceste uh, chestiuni. Președintele, am ascultat reprezentanții grupurilor politice. Uh, continuăm cu intervențiile individuale. Doamna Șoidrova, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Trăim într-o perioadă și într-o societate în care nimeni nu mai poate, nu ar mai trebui să mai poată pune sub semnul întrebării egalitatea între, bărba, între bărbați și femei. Cu toate uh, acestea, în continuare, prea puține femei fac parte din uh, Consiliul de administrație a întreprinderilor cotate la bursă. Media europeană este de 23%, procentul din Cehia este de doar 9%, în condițiile în care femeile sunt la fel de, la fel de bine pregătite, dacă nu chiar mai bine pregătite decât bărbații. Astăzi, uh, mai multe femei uh, au făcut studii superioare, de exemplu, și în ciuda acestei situații, prea puține uh, femei sunt alese în consiliile de administrație. De ce? Pentru că ele au un rol important uh, ca mame și ca îngrijitoare, motive care le determină să-și înceapă mai târziu cariera profesională și uh, cred că impunerea unor cote, din păcate, nu va ajuta uh, accelerarea carierei profesionale a femeilor. Trebuie să ajutăm familiile să concilieze viața de familie cu cea profesională. Uh, Drept urmare, pentru mine este extrem de important ca, acest, ca Consiliul să, să avanseze uh, tocmai aceste propuneri legislative, inclusiv această uh, directivă ar trebui să fie încheiată, pentru că permite concilierea uh, vieții profesionale cu cea de familie. Și aș dori să vă întreb ce împiedică statele membre să introducă, să adopte uh, legi în propriile țări în acest sens. Mă gândesc la exemplu dat de Spania. Eu cred că guvernul uh, spaniol ar putea să adopte asemenea uh, legi. Cred că la, fie, la acasă, la fiecare, orice guvern poate să adopte și orice parlament poate să uh, adopte asemenea legi și cred că astfel și uh, Uniunea Europeană ar progresa. Doamna Guteland. 5% of... Mulțumesc. Peste 65% din toți cei care obțin o diplomă universitară în Marea Britanică este sunt femei și deci trebuie să aibă dreptul să acceseze posturi la vârf și în continuare sunt marginalizate și mm, ținute departe de putere. Nu e doar injust, ci și stupid. Înseamnă că pierdem capacități, pierdem cunoștințe, pierdem inovație și constatăm că femeile au fost mult mai inovatoare, au adus mult mai multe inovații în multe companii. Și vedem că acele companii care au mai multe femei în Consiliul de Administrație aduc uh, rezultate uh, mai bune aduc posibilități de investiții mai bune. În ciuda acestui fapt, multe companii și mulți politicieni continuă să lucreze împotriva acestei idei că măcar 40% din uh, administratorii neexecutivi trebuie să fie femei. E straniu. Și de aceea ne bucurăm să vedem exemplul Spaniei, care și-a retras rezervarea de la Consiliul de Ministri și România trebuie să ia acest lucru foarte serios. Nu mai vrem doar cuvinte, ci vrem fapte pentru a ne asigura că există justiție și mai multe posibilități pentru inovare în Europa. Acum un minut, domnul Hoc. Mulțumesc, domnule președinte. Această chestiune, egalitatea între femei și bărbați la consiliile de administrație, ne face să ne gândim la cele trei instituții, Parlament, Consiliu și Comisie. Printre cei 12 foști președinți de comisie, nicio femeie. Între 30 de președinți ai Parlamentului, doar două femei. Și printre cele 78 foști președinți ai Consiliului, doar două femei. De ce oare organizațiile de femei nu atrag atenția asupra acestui uh, fapt? De ce uh, niciunul dintre acești uh, președinți bărbați nu atrage atenția? De ce avem nevoie de o directivă europeană, când de fapt toți suntem egali în fața legii, femeile și bărbații au aceleași drepturi economice, sociale, politice și așa mai departe. Toate acestea se reflectă de altfel foarte bine și în Constituția poloneză. Societatea noastră este o societate cu femei competente, responsabile, foarte bine pregătite și fiecare trebuie să dea dovadă de respect față de ceilalți, fiecare trebuie să aibă aceeași demnitate ca ceilalți, trebuie să fie respectat și cred că asta cere civilizația civilizația de la noi astăzi. Mulțumesc, doamna Besera Besterecea. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru susținerea și eforturile pe care le-a făcut până acum. Se spune astăzi că femeile nu ajung la consiliile de administrație pentru că nu doresc să o facă și totuși uh, proporția uh, femeilor la companiile cotate la bursă a ajuns până la 22% de la doar 10%. Deci ceva se schimbă. Avem inițiative precum această propunere de, de directivă și unii spun că nu este necesară, dar femeile sunt în proporție de doar 7% la consiliile de administrație și reprezintă doar 6% din directorii executivi uh, la cele mai mari companii. Deci există această barieră și din partea Uniunii Europene cred că putem să ajutăm, putem face mai mult, însă pentru aceasta Consiliul trebuie să renunțe la blocajul la această propunere de directivă. Este o măsură pozitivă pentru toată lumea, pentru uh, companii, pentru că acestea obțin rezultate mai bune. Deci, până la urmă, este uh, o soluție pragmatică și eficace. Consiliul trebuie să renunțe la blocaj și să preia conducerea pentru a merge mai departe. Aștept din partea României acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Forența, un minut. E, ringrazio moltissimo le... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc colegilor din partea grupului Eșidă și din partea grupului ecologist care au prezentat această întrebare cu solicitarea responsoral astăzi. Am fost raportoare uh, pe raportul privind egalitatea de gen și cred că facem progrese în direcția potrivită. Din punctul meu de vedere, este important însă să recunoaștem că nu facem decât să tratăm un uh, simptom, un simptom al unei discriminări extinse care se manifestă în societățile noastre. Multe, multe studii științifice ne demonstrează cât de adânc merge această discriminare și Parlamentul European în această situație ar trebui să ofere um, răspunsuri uh, clare uh, Um, când vine vorba de reprezentarea uh, femeilor în Consiliul de Administrație, dar și când vine vorba de violența cu care sunt uh, confruntate 99% uh, dintre femei. Parlamentul European, din acest punct de vedere, cred că poate să-și aducă o contribuție pozitivă și mulțumesc din nou colegilor care au venit cu această întrebare. Să-și răspuns oral. Am uh, obținut foarte multe astăzi în acest mandat uh, legislativ, dar mai avem multe de făcut. Mulțumesc, doamna Iuto, un minut. În noiembrie 2012. Mulțumesc. Domnule președinte, în noiembrie 2012, Parlamentul a votat în prima lectură propunerea de directivă în ce privește prezența femeilor în Consiliul de administrație. Totul a fost blocat la Consiliu. Această propunere de directivă viza, încă de atunci, crearea unei egalități între femei și bărbați în consiliile de administrație, în întreprinderile cotate la bursă. Suntem conștienți de faptul că această egalitate va exista în realitate doar atunci când vom fi aleși pe bază de merit și nu pe bază de cotă. Meritele le avem și vreau să răspund colegului meu. Datele ne arată însă că avem aceste competențe, femeile sunt uh, mai diplomate, mai bine formate decât uh, colegii bărbați. Comisia propusese această directivă bazându-se tocmai pe statistici alarmante, iar astăzi solicit președinției române ce tip de măsuri se gândește să adopte pentru a trece pe, peste acest blocaj. Veți putea fi portavocea femeilor europene pe care noi le reprezentăm aici? Puteți să o faceți dumneavoastră la Consiliu? Mulțumim. Domnul Sean Kelly, un minut jumătate. Mulțumesc. Se știe foarte bine că bărbații sunt mai bine reprezentați la consiliile de administrație în lumea întreagă. Institutul European pentru Egalitate de Gen arată că în 2017 femeile reprezintă doar 25% la nivel european în aceste consilii de administrație. În 2015 au existat uh, mai mulți uh, uh președinți de companii Um, decât uh, femei la nivel european. Această propunere de directivă nu uh, abordează doar problema egalității de gen pentru administratorii uh, neexecutivi și pentru consiliile de administrație, ci este una cu efecte asupra economiei. Femeile aduc noi resurse și um, bărbații sunt uh, totuși mai mult implicați la nivelul de luare de decizie pentru companiile respective. Dacă cei co- care conduc companiile sunt în principal bărbați, cum ne putem aștepta ca aceste companii să reprezinte toate perspectivele la nivelul societății? E nevoie de o implicare mai mare și de profiluri mai variate, deci femei care să se implice dacă consiliile de administrație mm, sunt alcătuite mai mult din bărbați, asta înseamnă că se acordă mai multă atenție vocii bărbaților, ceea ce nu are niciun sens. Femeile ajută pentru creșterea productivității și pentru o sporire a egalității. Deci este absolut logic să avem mai multe femei în consiliile de administrație. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kelly, domnul Coferati, un minut. Grazie, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. În dezbaterile noastre ne referim deseori la egalitatea de gen, la faptul că este o valoare fundamentală și vitală pentru Uniunea Europeană. Drept urmare, cred că măsurile noastre ar trebui să se concentreze pe această valoare. Însă, dezbaterea de astăzi ne-a demonstrat cât de diferite sunt perspectivele, inclusiv în acest Parlament însă o majoritate a Parlamentului European a s-a pronunțat pentru adoptarea acestei directive deja de șapte ani, ca, directivă care s-a împotmolit, din păcate. Directiva cere o reprezentare în proporție de 40% a, a femeilor în Consiliul de Administrație, este o cotă care reflectă realitatea în viața cotidiană și ar fi un uh, pas înspre uh, paritatea de gen. Nu este un pas foarte mare, dar este un uh, pas în direcția corectă și sper că în cele din urmă Consiliul va merge în această direcție bună discutând această directivă și uh, punând-o în aplicare. Doamna Cuneva, un minut. Vă mulțumesc. Ce societate, ce armonie uh, uh, fără egalitate. Plafonul de sticlă care blochează cariera a mii de femei le strică viața, practic. Avem femei care lucrează, femei cu experiență, cu studii înalte, femei care sunt excluse din consiliile de administrație, sunt plătite mai puțin, practic sunt pedepsite dacă își doresc să aibă o familie sau dacă au o familie. Sunt hărțuite în variate feluri. Această propunere de directivă este o șansă pentru a corecta aceste inegalități. De ce nu este adoptată? Iată ce vreau să întreb Consiliul. Ce veți face pentru a combate acest fenomen al plafonului de sticlă în mediul de afaceri și cum veți promova egalitatea de gen pe parcursul președinției române. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumim! Nu știu, nu văd dacă domnul Martin este în sală, ceea ce înseamnă că putem trece mai departe la procedura Catch the Eye. Dar vă rog insistent să nu depășiți timpul de vorbire de un minut. Catalina. Grazie, signora Doamna Chinici, mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. În 2017, femeile reprezentau doar uh, un sfert din membrii consiliilor de administrație pentru marile companii cotate la bursă. Măsurile luate la nivelul statelor membre variază foarte mult de la unul la altul pentru a face față inegalităților din Europa. Femeile înalt uh, calificate nu sunt uh, bine reprezentate și aceasta este dovada prejudecăților existente. Ea reprezintă, de altfel, o obstaculizare a unei bune funcționări pentru piața unică. Se pot face progrese majore dacă adoptăm măsuri legislative care să introducă aceste binecunoscute cote roz. În Italia, de exemplu, avem uh, o lege în acest domeniu și aceasta ne-a ajutat să ajungem la 33% reprezentarea femeilor la consiliile de administrație. Aceasta îmbunătățește toți indicatorii de performanță, tocmai pentru că femeile sunt foarte competente, așa că vrea să cer președinției române să pornească

În societate și în domeniul economic avem de-a face cu un adevărat fenomen. Femeile trebuie să fie mult mai bine reprezentate la nivelul consiliilor de administrație. Însă ingineria socială pe care Uniunea Europeană încearcă să o implementeze pentru a atinge acest obiectiv nu poate funcționa, nu putem forța companiile. Ceea ce poate face UE și pentru că văd că domnul Juncker mă ascultă, vreau să vă spun un lucru. Putem face altceva. Bugetul european, 140 de miliarde. 71 dintre acestea reprezintă bugetul pentru Banca Europeană de Investiții. Domnul uh, Draghi a dat foarte mult pentru inteligență și e vorba de trilioane de euro. Cred că nu ar trebui să ajutăm nicio companie dacă compania respectivă nu are destule femei la Consiliul de Administrație și dacă îmi face asta, în mod automat, companiile își vor schimba comportamentul și femeile vor fi mai bine reprezentate. Pentru că dacă nu își pot vinde titlurile, acțiunile, dacă nu pot obține bani de la Uniunea Europeană din planul Juncker, bineînțeles că se vor schimba. În felul acesta putem forța companiile să implementăm ceea ce ne dorim. Mulțumesc! Mulțumesc, vă rog să respectați uh, timpul de vorbire. Pina, te rog. Dal dibattito che si è svolto stamattina in quest'aula c'è. Vă mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul European este de acord că această directivă ar trebui să fie pusă în aplicare. Nu este un act legislativ extraordinar, ci un mic pas în direcția bună. Tocmai de aceea ar trebui să uh, implementăm această directivă. Nu impunem prezența femeilor în consiliile de administrație a întreprinderilor, ci recunoaștem pur și simplu faptul că este imposibil să existe consilii de administrație în care să fie reprezentată doar o jumătate din uh, populație. Cerem o reprezentare, o structură realistă care reflectă în mod uh, normal uh, societatea. Uh, și uh, regret uh, profund situația în care ne aflăm și regret uh, litania care se tot uh, repetă în Consiliu. Parlament, în Parlament există o majoritate uh, care își dorește să avanseze lucrurile. Pe de altă parte ne împotmolim de atitudinea din uh, Consiliu care blochează deseori pașii care trebuie să fie luați. Doamna Maestan are cuvântul un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură mm, că discutăm această directivă din mai multe motive. În primul rând, mi se pare un lucru bun că la aceste dezbateri participă tot mai mulți bărbați, pentru că vom reuși doar împreună ca societatea întreagă să garantăm o paritate de uh, gen și să ajungem la o reprezentare corectă a femeilor. A fost uh, amintită diferența de plată între bărbați și femei. Știm că aceasta există și este înaltă, de fapt, și în uh, Germania. Discutăm această problemă și în uh, Germania, în anumite state există o legislație care se ocupă de această problemă și, într-adevăr, este, o, este rușinos faptul că în continuare trebuie să discutăm acest subiect. Și m-a bucurat să aud pe doamna Regner care s-a referit la faptul că egalitatea de gen uh, face parte din ADN-ul Europei și sper că în cele din urmă vom reuși să adoptăm această directivă. Mulțumesc, doamna Ward, are cuvântul un minut. It is astonishing. E uluitor să vedem că această inițiativă pentru echilibrul de gen în mediul de afaceri rămâne blocată la Consiliu după peste 5 ani și arată cât de conservatoare sunt guvernele statelor membre. E foarte preocupant că o astfel de inițiativă este atât de controversată pentru egalitate la nivel executiv în companii este o politică uh, importantă. Deocamdată uh, este doar pentru femeile privilegiate ce să facem atunci cu femeile marginalizate? În mediul de afaceri, femeile se regăsesc la intersecția mai multor tipuri de discriminare și se confruntă cu provocări uriașe. Uh, fie că sunt uh, sărace, uh, de culoare, din populația romă sau alte minorități. Asta le prejudicează cariera. După un acord pe directiva echilibru între viața profesională și privată, cer președinției să pună capăt acestei situații rușinoase și să-și concentreze eforturile pentru găsirea unui consens și pe directiva femeilor în consiliile de administrație. Doamna Miranda, acum un minut. Muito obrigada, presidente. A igualdade de gênero para o Conselho é secundária. Mulțumesc, domnule președinte. Egalitatea de gen este importantă, însă a fost blocată de Consiliul European. Femeile la consiliile de administrație reprezintă doar 22% uh, în Spania, în uh, Suedia, de exemplu, 36%. Suntem departe de un nivel ideal în Europa. La Comisia pentru Egalitatea de Gen am discutat uh, despre acest lucru acum șapte ani și, din păcate, suntem departe de a atinge acest obiectiv. Mulțumesc. Doamna Zoană. Dear President, dear Commissioner, dear... Stimată doamnă președinte, stimată doamnă comisar, stimată reprezentanta Consiliului, în primul rând, în calitatea de euro, eurodeputată română, salut faptul că uh, una din, din prioritățile președinției României este prezentată de egalitatea de gen. Și sunt uh, convinsă că Consiliul va putea să avanseze cu aceste negocieri. Motivul pentru care femeile sunt sub, subreprezentate la conducerea societăților comerciale sunt complexe, țin și de cultura uh, corporatistă, de exemplu plafonul de sticlă care există în această cultură de afaceri nu doar că discriminează femeile, dar descurajează și alte femei să urmeze o carieră profesională. Din experiența mea personală pot să vă spun că uh, femeile care își uh, care asumă un rol de lider în companii aduc o, o plus valoare companiilor uh, respective. Drept urmare, aș dori să-mi exprim sprijinul uh, președinției României în sensul discutării în continuare acestei directive. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Am încheiat această de- dezbatere. Dau cuvântul doamnei Iurova. Um, în numele Comisiei. Domnule președinte, estimați eurodeputați, sunt recunoscătoare pentru determinarea și dedicația, susținerea pe care Parlamentul ne oferă. În dezbatere a fost evident. Uh, mulțumesc și pentru interesul mass mediei uh, pe acest subiect. Aș uh, conchide prin a spune câteva cuvinte despre susținerea pe care Comisia o acordă acestei legislații. Vreau să vă spun că nu așteptăm deblocarea situației de la Consiliu, pentru că încă e multă muncă de, de făcut în a susține o mai largă diversitate în mediul de afaceri și nu numai. Aș vrea să mm, citesc câteva cifre din nou din statistici avem peste 50% femei în societatea noastră. 62% din uh, licențiații cu diplomă universitară. Deci s-ar spune că e normal să avem măcar o reprezentare similară a femeilor în diversele sfere ale vieții. Dar ca să comparăm aceste cifre, avem 22% femei în consiliile de administrație, doar 6% um, uh, CEO și venind către sfera politică, doar 20% femei în parlamentele naționale. Anumite guverne din statele membre um, numără doar una, maxim două femei. Într-un anume guvern nu exista nicio femeie. Dar haideți să dăm și exemple pozitive. Mă bucur să spun că la Comisia Europeană ajungem deja la 40% poziții manageriale pentru femei și asta grație uh, eforturilor și procedurilor inteligente care garantează o concurență justă, fără nicio prejudecată sau barieră, așa cum se vede în alte sectoare. Și ca să reacționez la ce a spus domnul Șoltec, nu mai în sală, credeți-mă că în calitatea mea de femeie la comisie, uh, pot să vă spun că n-a trebuit să devin la niciun moment dat bărbat ca să ajung în poziția în care sunt astăzi și ca să-mi aduc contribuția la luarea de decizii în Comisia Europeană. Și e o coincidență că domnul uh, Juncker este aici prezent, dar a spus foarte clar că în colegiul de comisar trebuie să fie minim 9 femei și toate dintre noi ne facem treaba ca lumea și aducem perspectiva femeilor în luarea de decizii în colegiu. Atunci când comparăm cifrele pe care vi le-am citat, trebuie spus că apare un element nesănătos, anormal în societatea europeană. Iată de ce lucrăm din greu pentru a schimba lucrurile și, cum vă spuneam, nu așteptăm pur și simplu deblocarea directivei la nivelul uh, Consiliului European, directiva privind femeile în consiliile de administrație. Uh, doamnă Parker, v-aș uh, încuraja să citiți versiunea curentă a directivei, pentru că nu veți găsi acolo nimic care să arate că genul ca atare, faptul de a fi femeie, e singura calificare din potrivă, noi încurajăm cooperarea și concurența, competiția justă și echitabilă. E foarte important să citim cu atenție textul directivei pe care noi o promovăm. Jumătate din statele membre au deja în momentul de față o legislație corespunzătoare. Dacă avansăm, vom ajuta și uh, celelalte state membre și e păcat că nu își asumă fiecare responsabilitatea, pentru că ar putea acționa și trece peste acest blocaj din Consiliu, pentru că până la urmă fiecare stat membru uh, trebuie să joace rolul. Comisia nu așteaptă, Comisia face o foarte multă muncă non-legislativă, avem o cartă uh, unde s-au scris peste o mie de instituții, inclusiv companii foarte mari și v-aș cita câteva Sodexo, Ikea, IBM, Siemens. Iată multinaționale care promovează ideea diversității și a egalității de gen, care aduce avantaje afacerilor în multe state membre, inclusiv acolo unde nu există adesea legislație corespunzătoare. Practic, aceste uh, corporații exportă acest tip de cultură. Finanțăm o mulțime de proiecte care promovează diversitatea. Iată, facem deci multe. Între timp, avem și un plan B în așteptarea legislației. Putem deci face multe alte lucruri în afară de legislație. Aș repeta însă, în concluzie, că încă mai credem că această directivă va putea fi adoptată și, din nou, vreau să spun că avem încredere în președinția română că va face o treabă excelentă pe acest dosar. Mulțumesc! Mulțumim Doamna Iurova, în numele Consiliului, doamna Ciot. Honorable member. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Vreau să vă mulțumesc pentru dezbaterea de astăzi. Așa cum spuneam în cuvântul introductiv, angajamentul Consiliului față de egalitatea de gen este unul real și neștirbit. Președinția română a organizat întâlniri bilaterale cu minoritatea de blocaj, încercând să găsească soluții. Am programat de asemenea întâlniri la nivelul grupurilor de lucru pe acest dosar. Nu trebuie să uităm, totuși, că președinția stă practic la dispoziția statelor membre. În conformitate cu uh, procedura uh, legislativă ordinară, e nevoie de o majoritate clarificată, calificată pentru această procedură. Am cooperat cu Parlamentul pentru a promova legislația europeană și pe lângă aceasta pregătim și o serie de concluzii în ceea ce privește politicile referitoare la decalajul de plată și pentru a îmbunătăți reconcilierea între viața privată și profesională. Sperăm că aceste concluzii să fie adoptate la Consiliul EPSCO în iunie. Permiteți-mi să profit de ocazie pentru a vă informa că președinția noastră va găzdui o întâlnire pe această temă la București în luna februarie. Dorim de asemenea să dezbatem această temă a egalității de gen la întâlnirea informală a EPSCO la București în luna aprilie. Vă mulțumesc pentru dezbaterea de astăzi, pentru că doar lucrând împreună, Consiliul și Parlamentul, putem pune capăt discriminării putem ajunge la un tratament egal și echitabil care să fie o realitate pentru femei și bărbați. În aceste momente, cu multe provocări, trebuie să spunem că viitorul este totuși cel al egalității. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnei Ciot! Dezbaterea comună se încheie și pe ordinea de zi avem acum dezbaterea comună cu primul ministru al Finlandei privind viitorul Europei, dar vom face o scurtă pauză de un minut. First of all, I want to thank the Finnish Prime Minister for... Permiteți-mi în primul rând să mulțumesc primului ministru al Finlandei pentru că este alături de noi. Vă mulțumesc foarte mult. Pentru noi este foarte important să aflăm părerile diferite ale liderilor diferitelor state europene legate de viitorul Uniunii Europene. Pentru Parlamentul European, două, trei uh, puncte sunt foarte importante. Ne dorim mai multe prerogative pentru Parlamentul European, ne dorim mai multă și nu mai puțină Europa. Dorim să întărim, să consolidăm Europa și nu să o distrugem. În legătură cu cadrul financiar multianual, dorim să trecem de la 1,1% la 1,3% Um, ne pronunțăm de asemenea pentru uh, proprii venituri la uh, bugetul european. Migrația este un alt fenomen important pentru Parlamentul European, care a adoptat reformarea sistemului de la Dublin și ne-am dorit ca și Consiliul European să ia o decizie în acest sens. Și în centrul dezbaterii de astăzi uh, și de ieri uh, s-au aflat două puncte cheie, de asemenea Brexitul și situația din Venezuela. Știm care este poziția Comisiei uh, Europene, știm care este poziția adoptată de Parlamentul European, știm care sunt pozițiile exprimate de diferite state membre și acum este important să aflăm și care este poziția Finlandei vis-a-vis de toate aceste chestiuni. Vă dau cuvântul, domnule prim-ministru. Vi ricordo che vi potete registrare per il catch the eye. Vă aduc uh, aminte, spune domnul președinte, că acum trebuie să vă manifestați intenția de a interveni la procedura catch de aia a intervențiilor uh, spontane. Domnule președinte, domnule președinte al Comisiei Europene, membrii uh, ai Parlamentului European, um, salut, un salut călduros din uh, Finlanda foarte uh, rece, vin din nordul uh, Finlandei unde trăiesc, unde se înregistrau minus 30 de grade și era un strat de mm, un metru de zăpadă. Uh, asta înseamnă o adevărată iarnă. Este o plăcere să mă aflu astăzi aici. Parlamentul European a lucrat uh, excelent în situațiile destul de dificile de curând. Discuțiile orientate înspre viitor privind Uniunea Europeană sunt importante din două motive. Pentru a îndeplini viziunea declarației de la Roma, cred că trebuie să discutăm cum putem să ajungem la o unitate uh, suficientă care să ne permită să luăm decizii și să le punem în aplicare. În al doilea rând, trebuie să uh, discutăm, să dezbatem pentru a ne putea descoperi prioritățile reciproce legate de acțiunile și de bugetul Uniunii Europene. Am cunoscut țările europene din uh, momentul în care eram uh, antreprenor. Când aveam 30 uh, de ani, îmi aduc aminte că am călătorit pentru a mă întâlni cu directorul unei importante companii franceze și în avion citeam un ghid pe care mi-l cumpărase soția mea care îmi spunea că niciodată nu trebuie să adresezi întrebări legate de familie atunci când te întâlnești cu un om de afaceri francez. Când am ajuns la dineul de afaceri, directorul respectiv uh, era însoțit de soția sa și de fica sa și prima întrebare pe care mi-a adresat-o a fost spunem câte ceva despre familia ta și am înțeles că noi europenii ne putem înțelege mai bine și că avem mai multe lucruri în comun decât am putea crede. Deja în anii 20 Uh, Santeri Alchio, fondatorul uh, Partidului Centrist Finlanda, scria că pentru a garanta pacea în Europa, acest continent ar trebui um, să se gândească dacă nu ar uh, trebui să se orienteze înspre Statele Unite ale uh, Europei. Menționa deja de atunci o monedă comună și a fost un pioner din multe puncte de vedere. Uh, din acest punct de vedere. O alegere a cooperării internaționale, generarea păcii și dezvoltării economice au uh, fost uh, elementele care au, au fost importante pentru Finlanda. Dragi prieteni, în ultimii ani am primit uh, o lecție privind populismul în Europa. Am văzut Uh, unde se ajunge dacă soluțiile pentru subiecte uh, complicate sunt uh, oferite simplificând prea mult subiectul, pentru că până la urmă nimeni nu își asumă responsabilitatea. Acest lucru s-a întâmplat în Regatul Unit și rezultatul poate fi văzut de toată lumea nu doar Brexitul, populismul uh, atacă Uniunea Europeană pe mai multe front, uh, fronturi. Regrese când vine vorba de statul de drept, libertatea presei și drepturile omului sunt uh, vești pe care nu ne-am fi așteptat să le auzim în Europa secolului 21. Cum poate promova Uniunea Europeană valorile comune pe care le are în politicile externe dacă nu uh, o poate face în interiorul său, în Uniunea Europeană. Valori comune, cum ar fi democrația, statul de drept, au fost uh, fundațiile pentru libertatea, securitatea și prosperitatea Europei. Aceste valori ar trebui să, un, să unească statele membre și este deosebit de important să reușim să depășim diviziunile interne din Europa și în același timp nu putem să acceptăm niciun compromis uh, când vine vorba de statul de drept. Finlanda salută cu căldură propunerea Comisiei, uh, European, uh, Comisiei Europene privind Uh, legătura între statul de drept și cadrul financiar multianual și sunt convins că vom reuși să uh, instituim un mecanism bine echilibrat din acest punct de vedere. Domnule președinte, stimați uh, membrii ai Parlamentului European, Elementele cele mai importante care definesc poziția Finlandei vis-a-vis -vis de evoluția Uniunii Europene și vis-a-vis -vis de Uniunea Monetară se referă la respectarea deciziilor deja luate și, punerea, și la punerea lor uh, în mod eficace în aplicare. Susținem cu tărie um, Uniunea, o Uniune Europeană care, ajung, care își uh, cimentează credibilitatea prin acțiuni concrete. În anul 2015, guvernul și-a început activitatea într-un moment în care uh, Uh, deficitul uh, bugetar era de aproape 3,5% din PIB. Am reușit să facem reduceri uh, dureroase de 2% din PIB, am întreprins reforme necesare finanțelor publice, sistemului de educație și de pensii, devaluarea internă de 4% a fost făcută tocmai pentru a stimula ocuparea și creșterea economică. Am convenit împreună cu sindicatele o înghețare și o reducere a salariilor, am convenit de asemenea o extindere cu 24 de ore a timpului de muncă în fie uh, anual și o reducere a contribuțiilor uh, sociale a um, angajaților. Și acestea au fost doar câteva din măsurile convenite care nu au fost deloc uh, populare. Însă după trei, uh, doar după trei ani deficitul public este acoperit, bugetul uh, de stat este echilibrat și rata uh, ocupării este cea mai mare din ultimii 30 de ani. Acestea fiind spuse, ideea rezolvării acestor tipuri de probleme prin uh, transferuri fiscale permanente este una care rămâne inacceptabilă pentru noi. Cea mai bună asigurare împotriva șocurilor economice este reprezentată de un buget echilibrat și de o pondere redusă față de PIB a datoriei. Deseori în uh, ultimii ani uh, am revenit la un uh, citat al lui Jean-Claude Juncker care spunea că cu toții știm uh, ce este de făcut, însă nu știm cum vom fi realeși după ce uh, facem acțiunile necesare. Uh, eu voi testa acest lucru în practică cu ocazia următoarelor uh, alegeri. Rămâne de văzut care va fi rezultatul. Și ce doresc să spun este că, în ciuda riscurilor existente, statele membre ar trebui să fie capabile să ia decizii și, și să le pună în aplicare. O, impl- o, impl- o implementare eficace este cea mai bună metodă pentru a răspunde provocărilor actuale și uh, din viitor. Avem nevoie de o punere în aplicare a pieței unice și a inovărilor în domeniul cercetării și dezvoltării. Avem nevoie de o implementare a politicilor de securitate interne și externe, avem nevoie de o implementare a politicilor de migrație, de o implementare a politicilor climatice. O mai bună punere în aplicare este a tuturor acestor politici este cel mai bun instrument de a lupta împotriva populismului și de a uh, spori încrederea cetățenilor în Uniunea Europeană. holds Doamnelor și domnilor, Finlanda deține președinția Uniunii Europene în a doua jumătate a acestui an și în cele ce urmează am să subliniez câteva sectoare uh, în care, pe care ne vom orienta în agenda președinției noastre. Există și teme în care Uniunea Europeană trebuie să fie în măsură să lucreze mai îndeaproape și să traducă vorbele în fapte în mod eficient. Și voi începe cu cadrul financiar multianual ca element cheie de implementare al viitoarelor politici UE. Din punctul de vedere al Finlandei, nivelul general al CFM trebuie să fie cât se poate de apropiat cu um, uh, cota relativă actuală. Trebuie să ne concentrăm pe acele sectoare în care Uniunea Europeană poate aduce și rezultate, adică migrație, securitate, piață unică, inovare, digitalizare și protecția mediului. Există o nevoie de a realoca fonduri pentru dezvoltare rurală în cadrele bugetului. Politica agricolă comună ajută să oferim cetățenilor europeni uh, alimentație sigură și ieftină. Fermierii trebuie să poată să trăiască la standarde rezonabile și să creeze mai multe locuri de muncă în uh, agricultură și industria alimentară. În același timp, politica de coeziune aduce mai mult echilibru în dezvoltare între statele membre. Am încredere că putem găsi compromisuri echilibrate între uh, politicile tradiționale și noile provocări. De asemenea, am încredere că putem să, face aceste, putem să facem aceste lucruri pe durata președinției finlandeze. În al doilea rând, avem nevoie de o politică pentru migrație cu o abordare inclusivă, cuprinzătoare. Întâi, rădăcinile migrației trebuie abordate în mod mai eficace. În plus, față de cooperarea pentru dezvoltare și ajutorul umanitar, comerțul și investițiile sunt necesare pentru a crea locuri de muncă și dezvoltare durabilă. Trebuie de asemenea să lucrăm din greu pentru a ameliora politica de returnare. Aspectul intern al migrației e în mijloacele noastre. Ar trebui să gestionăm migrația prin relocări directe din taberele de refugiați. Asta ar însemna o mai mică presiune asupra frontierelor externe ale UE și mai puțin trafic. În același timp, administrarea frontierelor externe trebuie consolidată. Trebuie, de asemenea, să continuăm și pe temele complicate la nivel politic, cum ar fi un mecanism de solidaritate în timp de criză. Este decisiv să fim de acord dinainte și nu în toiul crizei, cum s-a întâmplat în 2015. În al treilea rând, securitate și apărare, cooperare, securitate și apărare. Uh, ei bine, acest tip de cooperare trebuie și el intensificat. Finlanda a făcut apel în mod activ uh, pentru progrese ambițioase în cooperarea pentru securitate și apărare împreună cu Franța. Crearea unui fond european pentru apărare, precum și PESCO, sunt de asemenea pași în direcția cea bună. Acum însă trebuie să ne concentrăm pe implementare și pe obținerea de rezultate. UE și-a consolidat capacitatea de a combate amenințările hibride. Centrul European pentru combaterea amenințărilor hibride de la Helsinki contribuie pentru a pregăti atât NATO cât și statele membre împotriva acestor amenințări și vreau să mulțumesc celor 19 țări participante, dintre care 16 sunt state membre UE pentru angajamentul lor în acest sector. De asemenea, salut și invit celelalte state membre să se alăture acestui centru. În al patrulea rând, trebuie să ameliorăm piața unică. Avem cea mai bună piață unică din lume. În plus, față de inovație și comerț este cel mai bun mijloc pentru ca să creăm noi locuri de muncă. Există mult potențial, în special în servicii și în produsele digitale. Ameliorând situați- să ameliorăm situația, o putem face chiar noi. De unde apelul meu pentru a găsi o cale comună pentru a adopta cele 35 propuneri care încă sunt în faza de negociere. Privind spre viitor, eu sper că viitoarea comisie va avea o abordare mai holistică în ce privește piața unică, digitalizarea, politica industrială și concurența externă vor fi mai bine interconectate. Scopul nostru ar trebui să fie o strategie de creștere pe termen lung, orientată spre viitor, inclusiv în ce privește mobilitatea datelor și inteligența artificială. E de asemenea important să sporim concurența prin implementarea principiilor pilonului social european. Bună oară! E crucial să promovăm egalitatea în uh, viața oamenilor și să sporim gradul de educare a populației. 5. Politica comercială este de asemenea decisivă pentru uh, competitivitatea UE și pentru crearea de noi locuri de muncă. În ce privește acordurile de liber schimb, uh, mă bucură uh, succesele înregistrate cu Japonia, Vietnam, Singapore, Mexico și Canada și îmi doresc un progres rapid în negocierile care sunt încă în curs. Totuși, Uh, e o problemă dacă jucătorii majori continuă să construiască ziduri în fața comerțului. Trebuie să facem totul pentru a preveni așa ceva, în special din punctul de vedere al uh, țărilor mai mici, uh, prejudiciile sunt fatale. Trebuie să respectăm regulile comune privind comerțul. În fine, UE trebuie să devină lider în ce privește protecția mediului. Uh, raportul International Panel on Climate Change ne-a reamintit din nou că amenințarea adusă de schimbarea climatică uh, e uriașă pentru viața pe Pământ. Nu putem să întoarcem ochii de la știință. Dincolo de amenințările pentru climat, văd multe oportunități în această provocare globală. Ca inginer, tind să cred în uh, soluții bazate pe tehnologie. Sunt sigur că pe măsură ce lumea progresează, către o evoluție uh, scăzută în carbon, noi suntem um, în avangarda dezvoltării tehnologiilor pentru a proteja clima. Trebuie în același timp însă să susținem și crearea de locuri de muncă în Europa. E nevoie de măsuri pe trei fronturi. Emisiile de CO2, uh, puțurile de carbon și noile tehnologii. Săptămâna trecută, Finlanda a găzduit o întâlnire a climatului nordic la Helsinki. Țările din Nord au promis să ridice nivelul de ambiții pentru protecția climei până în 2020. Țările din Nord doresc să-și catalizeze eforturile pentru a limita încălzirea globală la 1,5 grade Celsius. În plus, într-o masă rotundă în Parlamentul European, opt partide politice finlandeze au stabilit ca obiectiv că UE trebuie să ajungă la un stadiu carbon neutru înainte de 2050. Asta înseamnă uh, constrângeri mai mari în ce privește reducerea emisiilor până în 2030 cu cel puțin 55% comparativ cu nivelul din 1990. Sistemul european de uh, comerț cu emisii ETS este modalitatea cea mai eficace pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Finlanda dorește să renuiască acest sistem, așa încât prețul emisiilor și cotele să ghideze operatorii către o reducere a emisiilor mai rapidă, mai eficace. Am propus ca noi sectoare precum încălzirea și răcirea clădirilor, să fie integrate în schema ETS. Furthermore, uh, we... Mai mult decât atât, <clears throat> trebuie să accelerăm tranziția către o economie circulară și către bioeconomie. Planul de acțiune pentru bioeconomie trebuie implementat fără întârziere. Guvernul meu a decis să nu facă cadouri, ci vom utiliza banii pentru a compensa emisiile cauzate de călătoriile cu avionul pe perioada președinției noastre. Second, we need to increase, uh... În al doilea rând, trebuie să îmbunătățim uh, puțurile de carbon. Avem 4 milioane de hectare de uh, uh, păduri și 5 de terenuri. Și m-a surprins um, că agricultura poate contribui foarte mult pentru a lupta împotriva dioxidului de carbon, dacă schimbăm practicile în agricultură. Avem 100 de agricultori pe tema carbonului care uh, testează aceste practici și, uh, de asemenea, și mineralele uh, carbonate ne pot ajuta în acest sens. Trebuie să plantăm și mai multe păduri în Africa, de exemplu, 2 milioane de hectare de pădure se pierd în fiecare an și asta practic este echivalentul suprafeței totale a Sloveniei. Așa cum arată un raport al FAO, în uh, raportul asupra stării pădurilor lumii, se pare că răspunsul lumii la schimbarea climatică trebuie să se centreze mai mult pe tematica pădurilor. Un pas concret pe care ar trebui să îl utilizăm este acela de a crește puțurile de carbon la nivel, nivel global. Finlanda a propus un fond forestier UE Africa. Investițiile în păduri ar trebui să um, crească și mai mult impactul asupra climei și asupra locurilor de muncă în zona rurală în Africa. De asemenea, noile tehnologii Chiar acum avem deja capacitățile tehnice necesare pentru a capta dioxidul de carbon din aer și pentru a-l transforma în alte produse. Uniunea Europeană trebuie să-și centreze investițiile în cercetare și dezvoltare și să exploateze la maxim potențialul enorm al științei, tehnologiei și al inovației în acest domeniu. Trebuie să gândim într-un mod inovator pentru a crea noi stimulente și pentru a aplica metode în funcție de cerințele pieței pentru a crește aceste, această captare a carbonului. Mesajul meu este unul clar. Trebuie să facem mai mult și mai repede. Trebuie să reducem emisiile, să creștem captarea carbonului și să adaptăm aceste noi tehnologii la captarea dioxidului de carbon din aer. Dragi europeni, după alegerile la Parlamentul European, Consiliul European trebuie să vină cu o agendă coerentă și ambițioasă. Dincolo de schimbarea climatică, ar trebui să ne centrăm pe securitate și pe teme legate de statul de drept, care vor rămâne centrale. Vreau să fac un apel aici pentru a avea o Uniune mai unită, care să fie în stare să ia măsuri concrete și să le implementeze la un nivel de responsabilitate partajată, comună. Asta înseamnă să fim responsabili pentru noi, pentru oameni și pentru tot ceea ce este în jurul nostru, pentru economie și pentru planetă. Să ne aducem aminte că suntem aici pentru a avea și a păstra un viitor mai bun pentru generațiile următoare. Pentru noi și pentru viitorul nostru comun, cu toții avem nevoie de o Uniune Europeană eficientă și unită. Trebuie să subliniez încă o dată cât de important este să facem ceva și tocmai de aceea am subliniat de atâtea ori în discursul meu cu cuvântul implementare forțele democrate ale Europei trebuie să câștige din nou încrederea cetățenilor și asta prin luarea de decizii și prin implementarea lor acasă și aici la Bruxelles. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc foarte mult, domnule prim-ministru Sipile, pentru discursul aici în fața Parlamentului European. Acum dau cuvântul domnului Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene. Mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru, doamnelor și domnilor deputați. Irchi și cu mine suntem uh, uh, foarte mândri să ne aflăm aici împreună. Finlanda a devenit membru al Uniunii în 1995 și eu am devenit ministru practic în același, prim-ministru în aceeași zi. Și de atunci, iată, mergem în paralel. Am știut întotdeauna că Finlanda încă din prima zi a aderării s-a comportat ca și cum ar fi fost un membru fundator, ca și cum ar fi fost întotdeauna în club. Și cred că unii membri fundatori ar avea de câștigat dacă ar avea același comportament ca și Finlanda. De când este membru, Finlanda a arătat întotdeauna că este în stare să asculte foarte bine Finlanda știe să respecte și să asculte. Și ascultă cu adevărat, înțelege mesajul și ia măsurile necesare în urma acestor mesaje. Așa s-a întâmplat uh, și cu uh, primul ministru cu care ați început și după aceea am ajuns să cunosc trei prim-ministri care a, au trecut pe la comisie. Este un caz rar, dar foarte util. A treia președinție finlandeză, iată, se apropie. Și va fi una un pic specială, pentru că această președinție va avea loc după alegerile europene, înaintea numirii noului președinte al Comisiei, și al Consiliului, a noului președinte al Băncii Centrale. Deci va fi o perioadă în care va trebui să fim foarte atenți prezidând Uniunea Europeană, lucru pe care l-a făcut de altfel Finlanda în anterioarele președinții. În ceea ce privește relația între Finlanda și Comisie, nici nu poate fi mai bună. Lucrăm Uh, cu o încredere absolută și acest lucru s-a întâmplat, de exemplu atunci când am înființat mecanismul de securitate și apărare. Așa se întâmplă și când e vorba de energie și climă și de asemenea este valabil atunci când trebuie să dezvoltăm conectivitatea și infrastructura în toate regiunile Finlandei. Aș vrea, în numele Comisiei, să utilizăm această președinție Finlanda pentru, a Finlandei pentru a dezvolta dimensiunea arctică. Este o temă foarte importantă pentru că zona arctică se încălzește de două ori mai repede și Finlanda deține la ora actuală președinția Consiliului Arctic. Am discutat cu prietenul meu, uh, cu Iuha, când m-am dus în Finlanda și uh, mi-aș dori ca președinția finlandeză să convoace un summit pentru zona arctică pentru a ne asigura că această regiune devine una dintre prioritățile agendei europene. Fields. Însă președinția finlandeză trebuie să facă multe lucruri și din alte puncte de vedere. Mi-aș dori ca atunci când vine vorba de aprofundarea Uniunii Economice și uh, Monetare să înregistrăm progrese uh, cu președinția finlandeză, să definitivăm uh, Uniunea Bancară, să avansăm și cu Uniunea Piețelor de Capital de asemenea. În centrul eforturilor finlandeze se va regăsi și planificarea uh, financiară, care va fi un subiect foarte foarte dificil, însă președinția finlandeză se poate baza pe Comisia uh, Europeană pentru a înregistra uh, progresele necesare, astfel încât cu ocazia Consiliului European din octombrie 2019 să putem adopta uh, Uh, cadrul financiar multianual. Acest dosar trebuie să fie încheiat în acest an pentru că, dacă nu, vom pierde timp prețios pentru planificarea, proiect, proiectarea și implementarea uh, programelor de care avem atât de multă nevoie. Aș uh, fi bucuros dacă în cadrul, în ceea ce privește cadrul financiar multianual sau când vine vorba de uh, aprofundarea Uniunii Economice și Monetare, președinția finlandezei ar ține cont de uh, propunerea făcută de Comisia Europeană de sprijinire a reformelor uh, structurale și de a mm, adopta o funcție de, stabil, de stabilizare a bugetului european care să uh, protej, uh, protejeze mai bine economia Uniunii Europene față de șocurile externe. Unii speră ca Uniunea Economică și Monetară să aibă, să primească caracteristicile necesare pentru a putea rezista mai bine crizelor viitoare. Și aș dori să mulțumesc de asemenea guvernului uh, finlandez pentru că face parte din uh, cei care au acordat o atenție sporită planului de investiții la care am lucrat eu și uh, împreună cu IERCHI. Uh, un plan de investiții care a dus la implementarea uh, investiții în Finlanda în valoare de 8 miliarde de euro. Ar fi fost frumos dacă toată lumea s-ar fi uh, implicat la fel de mult în susținerea acestui plan. Um, îți urez toate cele bune pentru luna aprilie și toate cele bune pentru viitoarea președinție care urmează. Îți mulțumesc foarte mult! Ci sono altri parlamentari che vogliono registrarsi per il catch. Dacă mai sunt și alți uh, eurodeputați care doresc să se înscrie la intervențiile spontane, invit să o facă acum pentru că voi închide procesul electronic de înregistrare pentru intervențiile spontane. Următorul vorbitor este președintele PPE, Manfred Weber. Domnule președinte, domnule președinte al Comisiei, domnule prim-ministru Sipilă, bine ați venit la Parlamentul uh, European, ați venit aici la un, într-un moment uh, important. Uh, oamenii vor uh, participa la alegeri în țara dumneavoastră în aprilie și în mai la alegerile europene. Am început cu această competiție democratică care ne așteaptă în viitor pentru că capitala Finlandei, Helsinki, pentru partidul meu și pentru mine personal a fost un loc special pentru că acolo am fost numit candidat în numele uh, Partidului Popular și oamenii se așteaptă din partea noastră să purtăm o discuție aprinsă, să prezentăm candidați uh, care apoi să poată fi aleși de uh, cetățeni această, acest principiu al democrației naționale și a, celei europene va fi uh, cel în jurul căruia vor fi purtate dezbaterile în următoarele luni. Și aș dori să mă refer la câteva puncte menționate în discursul dumneavoastră. În primul rând, uh, PPE-ul este cu totul de acord uh, vis-a-vis de importanța disciplinei uh, financiare. Uh, Eh, poate suna că este orientat mai mult de înspre piețe, însă este vorba de eh, durabilitatea, de viitorul copiilor noștri și pe plan eh, național, pe Iorpo, și pe plan european PPE-ul va fi alături de dumneavoastră când vine vorba de această uh, sustenabilitate, care de fapt este esențială pentru viitor. Al doilea punct pe care doresc să-l uh, menționez, care se regăsește și în discursul dumneavoastră, este CFM-ul. Din acest punct de vedere aș dori să fiu puțin mai critic, pentru că uh, când, ați, când v-ați referit la CFM, v-ați referit la faptul că suma, volumul CFM-ului trebuie să fie unul fix. Mie mi se pare că este abordarea greșită. Întrebarea pe care ar trebui să ne punem este care sunt sarcinile care ne așteaptă, ce ne așteptăm din partea Uniunii Europene. Foarte mulți lideri uh, se referă la limitarea bugetului, dar apoi trebuie să, trebuie să ne ocupăm de gestionarea uh, frontierelor, de susținerea inovării și așa mai departe. Dacă acestea sunt cererile, așteptările de la Europa, atunci statele membre trebuie să Uh, finanțeze uh, acțiunile uh, necesare pentru toate aceste cereri. Deci punctul de plecare ar fi discutarea așteptărilor pe care le avem de la bugetul Uniunii Europene. Al treilea punct din contribuția mea este probabil cel mai dif- dificil pentru noi toți ce ne-au spus uh, cei 37.000 de uh, elevi care au uh, protestat, studenți care protestează în ultima perioadă, ceea ce a fost numit de Papa Francisc uh, boala planetei noastre, schimbările climatice. Și aș dori să mă refer la principiile importante pentru PPE în abordarea schimbărilor climatice. Unul, uh, din uh, aceste principii este că nu trebuie să interzicem uh, chestiuni, nu putem să spunem cetățenilor că nu mai pot să meargă în vacanță uh, Mallorca pentru că amprenta dioxidului de carbon ar fi prea mare dacă fac acest lucru. Nu, acesta trebuie să fie răspunsul. Uh, oamenii pe viitor ar trebui să poată zbura pe Mallorca folosind o aeronavă uh, um, care nu emite prea, uh, prea multe gaze cu efect de seră. Nu putem să spunem țărilor în curs de dezvoltare că nu se mai pot uh, dezvolta, că nu mai pot avea creștere economică. Răspunsul uh, pe care trebuie să-l dăm țărilor în curs de dezvoltare trebuie să țină de tehnologiile care, uh, per, care permit creștere economică și dezvoltare cu reducerea impactului asupra mediului conjurător. Al doilea, a doua chestiune asupra care doresc să insist în domeniul dioxidului de carbon este că trebuie să-i uh, luăm la bord și pe cetățeni. Uh, în uh, acest moment, foarte mulți oameni sunt preocupați, preocupați de transformările care au loc, uh, demonstrațiile vestelor uh, galbene din Franța, de exemplu, și foarte mulți din cei prezenți aici pot să își permită prețuri mai mari la curentul electric, însă nu toată lumea din afara acestei săli poate să facă acest lucru și ținând seama de această abordare, trebuie să creăm câștigători și nu perdanți și, în fine, rămânând în domeniul dioxidului de carbon și schimbărilor climatice, împreună suntem puternici. Noi suntem cei care am, put- care am uh, permis adoptarea acordului climatic de la, de la Paris. Noi suntem cei uh, am, uh, ambițioși. Noi uh, purtăm lupta împotriva emisiilor de dioxid de carbon pe plan global și putem demonstra cetățenilor că împreună putem obține multe lucruri. Vă mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Kofod în numele Eșidă. Kitos puhesta, eh, Prime Minister Sipela. Your country Finland is among... Stimate domnule prim-ministru, țara dumneavoastră, Finlanda, e țară pionier în domeniul energiilor curate, în ce privește egalitatea între femei și bărbați, progresele sociale. Sunteți pe locul 3 din topul celor mai puțin corupte țări din lume. Uh, iar astăzi, finlandezii sunt poate cei mai prosperi uh, din lume. Eu, ca danez, sunt oarecum gelos pentru că ne-ați luat locul în aceste clasamente, dar țin să vă felicit pentru aceste rezultate, pentru că Finlanda dovedește că o țară mică poate fi numărul unu. Domnule prim-ministru, Astăzi ați vorbit de o mai bună punere în aplicare, dar ce ne lipsește, zic eu, e această ambiție de schimbare în domeniul social. Cred că Europa ar trebui să treacă la un model de dezvoltare socială durabilă, echitabilă și inclusivă. Trebuie ca viața europenilor să se amelioreze. Astăzi ne-ați făcut o prezentare care îmi amintește un vechi slogan liberal care spune că mai întâi Trebuie răspuns crizei economice. Dar noi, socialdemocrații, avem o ambiție mai mare pentru Europa. Astăzi, pământul, sursele vieții, atacată din toate direcțiile, aerul pe care îl respirăm, apa pe care o bem, pământul însuși, solul din care cresc plantele ce vor hrăni pe copiii noștri, toate aceste elemente sunt astăzi atacate. Iată de ce e foarte important să trecem la un mod de producție mai durabil. Multinaționalele astăzi poluează în mod scandalos planeta fără a plăti însă impozite într-o manieră justă. Acest lucru trebuie să se schimbe, domnule ministru. Trebuie să schimbăm pactul de creștere și stabilitate pentru ca acesta să devină un pact pentru durabilitate în Europa. E motivul pentru care trebuie să trecem la o manieră mai durabilă de a produce, de a trăi în interesul tuturor popoarelor. E nevoie de o tranziție justă cu obiectivele de dezvoltare durabilă a Națiunilor Unite ca ghid și aș ruga Finlanda azi să ni se alăture. Noi, europenii, trebuie să dăm formă mondializării, globalizării, trebuie să impunem regulile globalizării, nu să le acceptăm fără a spune nimic. Nu trebuie să acceptăm ceea ce ne impun alții, aceia care vor mereu mai mult și mai mult. E nevoie de condiții de muncă juste. Uh, Haideți să ne gândim la pilonul social. E ceva pentru care ne-am bătut în Uniunea Europeană. Domnule prim-ministru, fiscalitatea e de asemenea foarte importantă, mai ales pentru țările prospere, e și cazul țării dumneavoastră. E important pentru încrederea cetățenilor în guverne. Sunteți gata să vă alăturați nouă în această bătălie pentru o fiscalitate mai justă? Un studiu săptămâna trecută arăta că există o lipsă, o pierdere fiscală de 825 de milioane de euro. Uh, trebuie să combatem spălarea de bani, frauda fiscală. Trebuie să ne uh, luptăm uh, cu fiscalitatea întreprinderilor, pentru că e nevoie să avem în sfârșit o listă clară a paradisurilor fiscale, pentru că inclusiv în Uniunea Europeană există aceste paradisuri fiscale și mulți cetățeni europeni nu înțeleg de ce ei trebuie să plătească mai mult, în timp ce giganți precum Google, Facebook uh, plătesc absolut sume simbolice în Europa. Este foarte injust, domnule prim-ministru, trebuie să protejăm statul providență și trebuie să ne batem pentru o concurență liberă și echitabilă în interesul concetățenilor noștri care astăzi plătesc uh, un preț pe care multinaționalele nu îl plătesc. Proiectul în Finlanda de privatizare a îngrijilor de sănătate poate că nu poate fi evitat, dar uh, nu trebuie să scadă nivelul de uh, îngrijiri de sănătate. Avem nevoie de Europa în interesul tuturor, care să nu abandoneze pe niciunul din membrii săi. Domnule prim-ministru, vedem că există forțe ce încearcă să distrugă societatea noastră, dar e nevoie de o schimbare radicală a societăților noastre în favoarea durabilității. Iată ceea ce noi, social-democrații europeni, ne dorim și sperăm că și ceilalți progresiști ni se vor alătura în această bătălie. Mulțumesc! În numele grupului ECR. Are cuvântul acum doamna Roland Lerner. Kiitos puhemies ja tervetuloa Euroopan Mulțumesc, domnule președinte, și bun venit aici la Parlamentul European, domnule prim-ministru Sipile. Obiectivul nostru comun este acela de a promova bunăstarea cetățeanului european de rând. Și tocmai de aceea Cred că e important să dăm exemple concrete. Dacă e vorba de migrație, de securitate, lupta împotriva fraudei fiscale sau uh, protecția pentru avertizorii de integritate. Domnule prim-ministru, în toamna anului 2015 ați propus să primiți uh, uh, în casa dumneavoastră minunată, cu nouă dormitoare, uh, refugiați, solicitanți de azil. Și aceasta a dus la creșterea numărului de persoane care au venit la noi. Mulți irachieni ne-au spus că propunerea primului ministru a făcut, uh, i-a făcut să aleagă Finlanda ca țară de destinație. Ați făcut această propunere, i-ați invitat uh, pe refugiați și după aceea s-a vorbit uh, uh, în ziare de îngrijiri de sănătate gratuite pentru refugiați și de tot felul de alt de servicii și asistență și s-a vorbit și despre tinerele finlandeze cu părul blond și cu ochii albaștri ca niște adevărate perle ați uh, făcut această invitație care a fost un adevărat magnet și acum, iată, avem de suferit. Sunt consecințe nedorite care au apărut și mm, astăzi putem vorbi de agresiuni sexuale față de femei și copii și oamenii se simt din ce în ce mai puțin în siguranță. Domnule prim-ministru, vreau să vă întreb dacă recunoașteți că această invitație, această mână întinsă a dumneavoastră a făcut ca multe persoane să ajungă astăzi în Finlanda deși nu au niciun motiv de a cere azil, persoane care altfel nu ar fi ajuns niciodată până la noi. Nu putem rezolva problemele din țările de origine deplasând această populație în Europa. Trebuie să acționăm la sursă. Țările din Europa nu pot juca rolul uh, unui sistem de asistență socială pentru toată lumea. S-a vorbit de asemenea foarte mult despre persoanele în vârstă. S-a vorbit despre o companie care oferea tot felul de servicii pentru persoanele în vârstă, un fel de casă de bătrâni o companie însă cu acțiuni oarecum îndoielnice pentru că se acorda întâietate profiturile și se scădeau salariile în detrimentul securității pacienților săi. Companii care sunt uh, vinovate de fraudă fiscală și care au făcut investiții în paradisuri fiscale. Cred că e nevoie de mai multe măsuri pentru a lupta împotriva unor astfel de cazuri de evaziune fiscală. Iată, toate aceste chestiuni trebuie dezbătute foarte deschis. Avem nevoie de o cultură în care să putem acționa împotriva tuturor delictelor și a infracțiunilor. Trebuie să luptăm împotriva evaziunii fiscale, împotriva criminalității față de mediu. Trebuie să avem capacitatea de a vorbi direct cu autoritățile atunci când constatăm o problemă. Trebuie să reușim să îi protejăm și pe avertizorii de integritate, pentru că ei nu trebuie sancționați doar pentru că au susținut interesul comun. Trebuie să asigurăm siguranța acestora și sper că acești avertizori să fie protejați rapid prin intermediul legii în toate statele membre, inclusiv Finlanda. Mulțumesc! Mulțumesc și acum președintele grupului ALDE, domnul Verhofstadt. Domnule președinte, în ceea ce privește pe Jean-Claude Juncker, aș dori să vă spun că și eu mi-am început activitatea de prim-ministru în Finlanda primul summit la care, a fost, uh, la care am participat a fost în, la Tampere și îmi aduc aminte două lucruri de la summitul respectiv din 1999, um, elanul care era pe meniu și faptul că am decis în momentul respectiv să avem o politică europeană comună privind migrația și azilul. Trebuie să recunoaștem că um, încă avem probleme cu o adevărată politică comună în Europa din acest punct de vedere. Mă bucură faptul că în intervenția dumneavoastră v-ați referit la salterii Altio, care spusese și Nils m-a ajutat să găsesc un citat din partea lui, că ideea oamenilor privind Liga Națiunilor ar trebui să fie preluată de europeni pentru a construi Statele Unite ale Europei. Este o idee din anii 20 sau anii 30, dar oricum în anii 20 deja se discuta despre un proiect fantastic care trebuia să fie construit și în mod sigur um, această idee se regăsește din intervenția dumneavoastră. Și o să mă refer la câteva puncte. De exemplu, zona euro și guvernanța zona euro. Sunt de acord cu dumneavoastră, nu trebuie să reformăm zona euro pentru a înlocui temele de acasă pe care trebuie să și le facă statele membre. Statele membre uh, trebuie să-și asume responsabilitățile în acest punct de vedere, însă nu aceasta este miza. O monedă unică europeană pe plan european are nevoie de o capacitate fiscală și pornind de la cap- această capacitate fiscală are nevoie de active uh, bazate pe moneda euro sigure care să poată uh, să fie folosite pe plan Uh, global și avem nevoie, din punctul meu de vedere, și de un instrument pentru a putea răspunde acelor șocuri asimetrice. Toate aceste chestiuni nu pot fi rezolvate prin temele de, de acasă care revin statelor membre. Sunt de acord cu dumneavoastră, însă nu există o contradicție între cele două dimensiuni, cea europeană și cea națională. A, a doua chestiune se referă la piața unică. Ați spus că avem uh, cea mai bună piață unică din lume. Aș dori să rectific puțin această afirmație. Am putea să avem cea mai bună piață unică din lume dacă vom dispune de o piață unică și un, piața viitorului, piața digitală, piața energetică, piața uh, capitalului, dacă am crea un, uh, o asemenea, asemenea piață unică pe plan uh, european, vom vedea că va apărea în mod automat și o piață unică în domeniul energetic, digital și al capitalurilor. Și a treia observație se referă la uh, apărare. Cred că um, o problemă majoră a Uniunii Europene este faptul că nu avem o, o adevărată politică comună uh, în domeniul apărării. Uh, cheltuim uh, de trei ori mai, de două ori mai mulți bani decât americanii, de trei ori mai mulți bani decât rușii și nu ne ridicăm la nivelul performanțelor acestor state, pentru că nu, sunt, nu facem aceste cheltuieli în mod eficace și acest uh, domeniu la apărării comune ar trebui să fie una din prioritățile uh, viitoarei președinții a Finlandei. Acum, în numele verzilor, are cuvântul On the future of... Mulțumesc, domnule prim-ministru, că sunteți prezent la această dezbatere despre viitorul Europei. În același timp, zeci de mii de elevi și studenți sunt pe stradă aici în Bruxelles și au mărșăluit și în Finlanda pentru a arăta că planeta și oamenii trebuie puși înaintea intereselor economice și financiare. De aceea l-aș ruga pe domnul prim-ministru să-i asculte pe acești tineri și să investească în viitor, începește schimbarea climatică, educația și să haideți să lucrăm împreună cu toții ca Europa europeni. În ce privește protecția climei, UE are o responsabilitate uriașă și fiecare stat membru trebuie să joace rolul. Eu mă bucur că ați menționat aceste lucruri și că sunteți angajați în, această, um, în acest progres pentru a ameliora țintele de protecție climatică. Ați citat inclusiv și puțurile de carbon și Finlanda e într-o poziție norocoasă pentru că uh, are la îndemână un astfel uh, puț de carbon uriaș. Moștenirea pădurilor finlandeze este uh, un avantaj uriaș. Însă e un element important și în uh, politica de climă a UE, pentru că 27% din uh, dioxidul de carbon este absorbit tocmai de pădurile finlandeze. Iată de ce ele trebuie prezervate, protejate în mod durabil și uh, o diferență față de ce ați spus. Guvernul dumneavoastră planifică uh, tăierea uh, nesustenabilă, nedurabilă a partea pădurilor finlandeze și uh, astfel prejudiciați, puneți uh, uh, în risc um, cel mai important element care vă ajută în combaterea schimbării climatice. Trebuie salvată moștenirea naturală pe care o aveți și să mențineți acest puț de carbon pe care reprezintă pădurile finlandeze. Dacă dorim să atingem țintele 2050, ne trebuie mai multe păduri, nu mai puțin. Și E important să prezervăm propriile noastre păduri înainte de a spune altora să planteze, să-și îngrijească pe ale lor ați spus că e nevoie de, ambi- de ținte mai ambițioase și suntem de acord cu dumneavoastră. Mă bucur că la Consiliul Nordic s-a decis acest lucru, dar m-aș bucura să aduceți și la Consiliul UE uh, această idee, asigurându-vă că mm, și celelalte guverne din UE ajung la faza de implementare. Tinerii pe care am citat sunt cei care vor conduce societățile, economiile și țările noastre uh, într-un viitor nu foarte îndepărtat și eu sper mai devreme decât mai târziu, iar educația educația e un element esențial în a-i pregăti. Finlanda e celebră pentru uh, sistemul său educațional. Toată lumea încearcă să-l analizeze și să-l copieze uh, guvernul dumneavoastră nu cumva renunță la uh, așa ceva tăind bugetul cu un miliard? Eu zic că e nevoie de mai mulți bani în educație, nu mai puțin. Și e o dezbatere importantă și când vine vorba de discutarea CFM în UE. Uh, Europa trebuie să consolideze coeziunea și să ofere câte ceva tuturor cetățenilor, nu doar celor care au uh, bune legături cu mediul de afaceri. Trebuie investit în viitor. Uh, UE are diverse proiecte, <laughs> dar e nevoie și de bani pentru asta și nu vom accepta un buget, un CFM redus. implementarea eficace se poate face doar cu mijloacele necesare. Ați spus, domnule prim-ministru, cât de importante sunt valorile comune, statul de drept și ați menționat pericolul pe care reprezintă populismul. Sunt de acord, dar totuși, dumneavoastră, lucrând împreună cu populiștii din dreapta extremă, lucrând, conlucrând cu astfel de politicieni, Mă întreb cum veți răspunde provocărilor continentului nostru, pentru că naționaliștii și populiștii uh, nu fac decât să uh, împrăștie dezinformare și frică. Acțiunile noastre vorbesc despre crezurile noastre și ce înseamnă până la urmă cuvintele noastre. Doar așa putem arăta că suntem serioși, că suntem realmente angajați să construim un viitor mai bun pentru că în vară Finlanda prea președinția Consiliului, vreau să văd că țara dumneavoastră este una progresistă și că se va lupta pentru o Uniune Europeană justă, echitabilă și care protejează clima. Președintele, pentru grupul gue are cuvântul domnul Silichiotis. Mulțumesc. Bun venit aici, domnule prim-ministru în numele grupului nostru. Bun venit la Parlamentul European. Discutăm aici despre viitorul Uniunii. Viitor care este definit de aceste politici care au uh, distrus statul de bunăstare și au făcut ca oamenii să devină din ce în ce mai săraci. Sunt multe Uh, blocaje, din ce în ce mai mare uh, militarizare peste tot și din ce în ce mai multă xenofobie. Și oamenii ne spun că trebuie să punem capăt austerității, xenofobiei și uh, distrugerii climei. Săptămâna trecută, chiar aici, uh, la Bruxelles, uh, zeci de mii de studenți, de lucrători, au cerut o schimbare a politicii climatice. În Franța și în uh, alte state, oamenii și-au manifestat nemulțumirea față de aceste politici. Chiar și Finlanda, care era un adevărat model al unui stat social, se pare că societatea este nemulțumită și Uh, apar uh, probleme cu procesul de privatizare a îngrijirilor de sănătate. Există o degradare a condițiilor oferite pentru persoanele în vârstă uh, și companiile farmaceutice nu mm, doresc să obțină decât mai multe profituri. În urmă cu doi ani, președintele Juncker ne spunea aici la Parlament că Uniunea Europeană începe să-și piardă dimensiunea socială și devine un fel de zona dumpingului social, dar nu ne-a spus ce trebuie să facem și ce ne-a adus aici. Politicile de austeritate care au dus la și mai multe inegalități, la șomaj și care pregătesc drumul practic pentru extrema dreaptă și pentru din ce în ce mai multă xenofobie. Dacă nu recunoaștem motivele care ne-au adus aici, atunci nu vom face decât să aplicăm aceleași rețete și pe viitor. Domnule prim-ministru, dragi colegi, avem nevoie în Europa de astăzi de solidaritate și de justiție socială. Avem nevoie de o redistribuție echitabilă a profiturilor, a bunăstării. Avem nevoie de justiție socială, nu de mai mulți bani pentru companiile multinaționale și pentru cei bogați. Avem nevoie de stimulente pentru o muncă decentă și de mai multe drepturi sociale care să consolideze responsabilitatea publică pentru toate utilitățile de bază. Și nu vorbesc aici doar de uh, discursuri uh, generale care să nu uh, treacă la fapte concrete. N-ar trebui să acordăm atâția bani pentru apărare, în timp ce la cheltuielile sociale, la sănătate și la educație se fac reduceri bugetare cum putem cere cetățenilor să accepte 38,4 de miliarde pentru apărare atunci când uh, uh, casele de bătrâni în Finlanda trebuie să-și închidă porțile. Avem nevoie și de o mai mare politică în ceea ce privește schimbarea climatică avem nevoie de soluții adevărate, de decizii care să pună în sfârșit capăt acestor acțiuni ale multinaționalelor care nu cunosc limite. Trebuie să depășim acordul de la Paris, să fim mai ambițioși, să avem un sistem de azil și migrație care să țină cont de solidaritate, de uh, umanitate între statele membre, avem nevoie de un mecanism permanent ca să putem primi toți refugiații din toate statele membre în funcție de posibilitățile fiecăruia. Domnule prim-ministru, pentru că aceasta să devină realitate, avem nevoie de o Europa diferită. O Europa pentru care stânga a militat pentru a avea justiție socială pentru toată lumea. Mulțumesc! Mulțumesc! În numele grupului FDD, doamna D'Amato. Primul ministru, Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule prim-ministru, viitorul Uniunii Europene trebuie să, se, trebuie să plece de la transformări radicale. Este ceea ce ne cer tot uh, mai puternic uh, cetățenii europeni. Partidele tradiționale, cum ar fi socialiștii și uh, creștini democrații, au pierdut centrul politic și, au, și tot pierd la, la alegeri. Cetățenii s-au săturat de corupție, de privilegii, de risipirea resurselor și acum uh, se regrupează în diferite forme pentru a cere forme mai bune de uh, guvernare. Elitele politice nu ascultă cererile formulate de cetățeni și tocmai de aceea avem nevoie de modificări uh, fundamentale. În Italia, bugetele trecute au uh, subminat bunăstarea socială, însă acum noul guvern investește mai mult în ocupare, bugetul adoptat va reduce uh, datoria, va permite în același timp creșterea economică și evitarea risipei de uh, resurse. Vom garanta de asemenea un venit minim, o idee care este foarte bine cunoscută în Finlanda. Este o, o inițiativă care permite cetățenilor să trăiască în demnitate și răsplătește uh, de asemenea ocuparea. În Italia, mai mult de 5 milioane de cetățeni trăiesc în condiții de, sără- de sărăcie și trebuie să ne asigurăm că aceștia sunt mai bine pregătiți astfel încât să poată reintra pe piața uh, muncii și astfel uh, în uh, întreprinderile care angajează de asemenea, asemenea, uh, asemenea persoane rec, uh, care au trecut printr-o reconversie profesională se vor bucura de uh, avantaje fiscale, printre altele. Pentru ca Europa să devină un actor mai puternic pe scena globală, trebuie să, um, trebuie să fie schimbată și nu este suficient uh, să ascultăm vocea unor lideri cum este domnul Macron. Uh, să vedem ce s-a întâmplat cu glifosatul. Oamenii nu pot fi uh, prostiți atât de ușor. Știu că autorizația uh, a fost prelungită până în 2021 uh, și știm că Bayer, firma care a achiziționat Monsanto, um, este protejată de politicieni ca și Macron și Merkel. Cred că trebuie să renunțăm la această ipocrizie pentru ca oamenii, pentru ca Europa să devină un adevărat actor uh, cu pondere uh, globală. Europa ar trebui într-adevăr să obțină un uh, sediu, un post permanent în Consiliul de, de Securitate, însă prin acordul, prin tratatul de la Aachen, Macron și Merkel uh, și-au împărțit Europa cu factura plătită de 27 de state membre și deciziile luate de doar două dintre, două dintre acestea dacă statele membre ale Uniunii Europene sunt slabe, nu vor putea crea o uniune puternică. Italia este a treia țară ca importanță din zona euro și suntem uh, hotărâți că vom garanta un proces decizional adecvat, uh, vom garanta pluralism în Uniunea Europeană. Centrele decizionale trebuie să fie Uh, controlate mai bine într-un mod uh, democratic. Tocmai de aceea insistăm ca uh, de jos în sus toată lumea să fie recunoscută într-un mod uh, egal. Instituțiile sunt percepute a fi prea îndepărtate de, cet- de cetățeni. Există un adevărat deficit democratic și nu a făcut nimic pentru a îndrepta lucrurile. Inițiative legislative care să permită un mai bun control democratic, acțiuni concrete sunt uh, ceea ce uh, ne uh, lipsesc până acum. Uh, Parlamentul European este singura instituție uh, aleasă în mod direct de cetățeni și noi trebuie să uh, trecem la acțiuni, să depășim măsurile de uh, austeritate adoptate în ultimii ani calea Uniunii Europeană rămâne una înspre austeritate. Tocmai de aceea lansez un apel colegilor noștri. Haideți să adoptăm o politică adecvată să nu acceptăm pur și simplu dictaturile impuse uh, de la Bruxelles. Cetățenii trebuie să recunoască că uh, factorii decidenți politici trebuie să recunoască cât de importante sunt aceste resurse pentru bunăstarea cetățenilor, uh, regiunilor. Trebuie să, fie, să facem mai multe investiții, de exemplu, în zonele care nu au acces la apă potabilă și așa mai departe. Mulțumesc. În numele ENL are cuvântul domnul Borghezio. Benvenut! Mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru, bun venit în hemiciclul nostru, care e destul de gol, nu-i așa? Popoarele europene se pronunță, dar nu vreau să revin asupra faptului că Dumneavoastră vă agitați împotriva partidelor populiste, spuneți că vreți să primiți la dumneavoastră acasă 20 până la 25 de mii de imigranți Ehm, practic ne dați apă la moară, domnule prim-ministru, în Europa suntem tot mai conștienți de ceea ce se întâmplă. Chiar și cei care nu sunt rasi și cei care nu sunt xenofobi își dau seama că această migrație dezordonată e sursă de uh, dificultăți, de costuri astronomice, de insecuritate. Unii sunt cuminți și inteligenți și spun inclusiv în cadrul acestui Parlament, că ar fi mai bine să ne angajăm într-un uh, plan de tip Marshall pentru Africa. Asta e soluția, nu să primim pe uh, toți această tentativă quasi imposibilă de integrare a imigranților. Mă gândesc în special la persoane care sunt de cultură sau religie musulmană. E greu, <laughs> chiar imposibil să îi integrăm reprezentați o națiune bogată, un popor mare, veți adera la un astfel de plan Marshall? Apelurile care sunt lansate aici nu-și găsesc niciodată răspunsul în această Europa demagogică care nu-și dă seama de amploarea problemei migrației. Avem o datorie istorică să ajutăm popoarele africane, nu prin ceea ce am făcut în trecut, finanțând uh, războaie sau specula, ci am putea investi în IMM-uri care ar putea rezolva problema migrației. Deci, abordând problema de la rădăcină. Eu am impresia că adoptăm o abordare demagogică atunci când vorbim de migrație, iar dacă aș fi finlandez, v-aș cere să schimbați calea și să-i urmați în Europa pe aceea care, în mod curajos, propun o altă cale, chiar dacă sunt acuzați de xenofobie, de rasism. Trebuie să urmăm calea misionarilor noștri care s-au dus în Africa să ducă, să poarte cultura noastră și au făcut ca aceste popoare să evolueze. Don Bosco, dacă ar fi viu astăzi, ar cere imigranților să, începe, să înceapă să lucreze, nu să vină să risipească resursele noastre să nu vină în țările noastre pentru a comite violuri. Nu putem purta povara erorilor trecutului în cărcăieri. Aceste erori sunt erori datorate demagogiei voastre. Are cuvântul acum domnul Funtulis înscris. Mulțumesc, domnule președinte. Știm că ne confruntăm cu multe probleme, însă principala problemă este această atitudine adânc înrădăcinată la instituțiile europene, pentru că instituțiile acționează ca și cum ar fi singurii care dețin adevărul. Multe din deciziile luate aici sunt nereversibile și uh, mulți oameni consideră că alegerile nu mai sunt de folos. Avem multe exemple în acest sens acordurile, de exemplu, pe care le avem cu uh, țările vecine și poporul elen este uh, împotriva lor, de exemplu, cum s-a încheiat acordul CETA. Toate acestea contravin intereselor noastre și vreau să vă reamintesc și dumneavoastră și celorlalți lideri și domnului Tsipras că puterea vă vine de la popor și că sunteți la putere atâta timp cât poporul vă acceptă. În curând, veți afla și dumneavoastră faptul că faptul că uh, dumneavoastră îi disprețuiți îi va face să-și schimbe atitudinea. Mulțumesc! Acum dau cuvântul primului ministru finlandez pentru a răspunde la întrebări. Thank you very much for the speeches. I, I... Domnule președinte, vă mulțumesc pentru intervenții și o să răspund întrebărilor care mi-au fost adresate. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc lui Jean-Claude și lui Irki pentru cuvintele amabile și aș dori să vă mulțumesc și eu, să vă spun că a fost o plăcere să lucrez împreună cu Comisia. Este adevărat că președinția Finlandei va începe într-un moment foarte dificil, urmează să se formeze o nouă comisie, va veni după alegerile par- uh, parlamentare, uh, europene, va trebui să negociem CFM-ul, va trebui să ne ocupăm de, de Brexit, de Uniunea Economică și Monetară și așa mai departe. Deci vom discuta dosare foarte importante. Jean-Claude, te-ai referit și la chestiunea arctică care este strâns legată și de discuția privind uh, schimbările climatice. Suntem uh, pregătiți pentru summitul Arctic care uh, va avea va putea fi organizat peste câteva săptămâni. Fondul de investiție al lui Irki Katainen este unul din uh, cele mai bune, cele mai excelente exemple despre cum putem crea locuri de muncă. Noi am folosit acest instrument și în uh, Finlanda. Domnule Weber, vă felicit pentru că ați fost uh, nominalizat Reuniunea pp ului din Helsinki a fost una foarte bună și pentru bine. Cu ocazia respectivă m-am întâlnit cu aproximativ 10 colegi. Sunt de acord cu dumneavoastră în legătură cu ec- ec- principiile economice pe care le-ați enumerat. Am discutat deja cu 17 colegi uh, situația legată de CFM, de cadrul financiar multianual și sunt sigur că vom reuși să găsim un compromis um, în uh, președinția noastră. Trecând acum la schimbările climatice, sunt de acord că trebuie să găsim uh, soluții durabile acceptate și de uh, cetățeni și am insistat asupra faptului că noile tehnologii au un potențial mult mai mare decât uh, crezusem uh, inițial. M-am, mă referisem la posibilitatea de a captura dioxidul de, de, de carbon și există o, o universitate în Finlanda care uh, experimentează cu capturarea dioxidului de carbon din aer care apoi este transformat în anumit în produse uh, concrete. Uh, și uh, cheia succesului acestei metode este prețul redus al, uh, al energiei solare, ceea ce deschide noi uh, posibilități de cooperare, de exemplu, cu Africa, cu continentul african. Domnule Cofod, ați uh, uh învățat uh, uh, finlandeză uh, poate de la colegii din grupul uh, dumneavoastră. Ați spus că Finlanda este cea mai fericită țară din lume. Trebuie să uh, precizez că suntem și cei mai uh, buni la a ne ascunde această fericire și cred că ați ajunge la aceeași concluzie dacă ați urmărit dezbaterile de pe Planetar din uh, Finlanda. Una din prioritățile noastre este uh, egalitatea de gen. Am fost uh, lider din punctul de vedere al drepturilor femeilor în Finlanda. Uh, femeile au uh, primit uh, drepturi politice complete pentru prima dată în Finlanda. Paradisurile fiscale sunt cu totul de acord cu cele spuse vis-a-vis -vis de um, impunerea fiscală. Toate companiile toate statele ar trebui să respecte principiul achitării taxelor acolo unde profiturile uh, sunt înregistrate. Doamna Rohanan Lerner, uh, dacă îmi permiteți, o să vă răspund întrebării în dumneavoastră în limba finlandeză. Este este bine să spunem că deschidem uh, ușa propriei uh, case. Există motive bune din acest punct de vedere. Dumneavoastră ați avut, ați ajutat, uh, ați ajutat persoane din statele vestice și aceștia au fost creștini. Nu sunt motive suficiente pentru a fi persecutat, însă familia respectivă fusese amenințată în fiecare zi. Eu cred că nu putem să ne închipuim prin ce situații dificile au trecut înainte să reușească să, uh, să fugă. Familia respectivă a dorit să um, fie primită în casa mea și eu nu puteam să-mi închipui că atmosfera din, din uh, Finlanda devenea de mm, așa natură, astfel încât uh, eu să fiu nevoit să nu mai pot găzdui familia respectivă, pentru că uh, poliția mi-a comunicat că familia respectivă nu ar avea dreptul să ajungă în uh, Finlanda. Tocmai de aceea a trebuit să se mute într-o altă casă. Key. Okay, Key, Key has already left. He, he, he's so busy, so I jump to, to... Trec acum la observațiile doamnei Keller, schimbarea climatică, da. Am lucrat mult pe această temă, inclusiv la nivel personal. Și am făcut o promisiune că familia mea va fi neutră din punctul de vedere al carbonului până la sfârșitul anului viitor. Am panouri solare la mine acasă, am o mașină electrică, am redus consumul. Deci, rezultatul final trebuie să fie neutralitatea din punct de vedere al carbonului. Acum, e prea ușor ca un individ, o familie să facă asta, iar acum trebuie acțiuni comune pe trei axe. Trebuie să scădem emisiile și să continuăm pe această cale și trebuie să sporim numărul de puțuri de carbon, iar metoda finlandeză și durabilă pentru a administra pădurile s-a dovedit că e cea mai bună cale pentru a îngriji pădurile și susțin acest lucru. Ce privește noile tehnologii, Știu că există o nouă directivă pentru captarea CO2 uh, și o seamă de noi produse. E adevărat că trebuie să continuăm să și plantăm arbori copaci. Ați menționat faptul că avem experiență în ce privește cooperarea cu partidele populiste. Mesajul meu este că până și partidele populiste ar trebui să-și asume responsabilitatea uh, la guvernare. Iată calea ca și ei, la fel ca noi toți, să poartă, să purtăm responsabilitatea și să dăm răspunsuri cetățenilor, inclusiv pe această cale. Ați menționat Silichiotis, dacă vă pronunț corect numele. Ați citat un politician uh, uh finlandez, Oti Ojala, care, din Parlamentul finlandez de orientare stângă, potrivit căruia uh, pactul social e modalitatea cea mai bună de a avea grijă de toată lumea în fiecare zi, în fiecare țară. Și de aceea, în Finlanda, ajutoarele sociale au un nivel atât de ridicat, în afară de faptul că avem educație egală pentru absolut toți cetățenii noștri. Doamna D'Amato, rata ocupării. E adevărat, e cheia pentru a echilibra economia, iar susținerea mea pentru toate acțiunile dumneavoastră care susțin această evoluție e totală. Have used my... Bun, cred că mi-am epuizat timpul. Mulțumesc, domnule președinte. Grazie, ora passiamo al... Eh, Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la procedura Catch the Eye și eh, prima intervenție este doamna Iaslovievska. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Dziękuję za pana pełną odpowiedzialności wystąpienie. Mm, aș dori să vă mulțumesc în primul rând pentru discurs. Planul președinției finlandeze este foarte ambițios. Ați vorbit de protecția mediului, de economie, de implementarea multor soluții. Dumneavoastră sunteți premierul unei țări în care avem cel mai bun sistem de educație din întreaga Europa. Eu mi-aș fi dorit să vorbiți puțin mai multe despre educație din acest uh, punct de vedere. Știu că este în competența statelor membre, dar m-am gândit că poate ne puteți spune câte ceva despre implementarea sistemului finlandez de educație, care ar putea fi un model pentru celelalte țări. Acest model pregătește cel mai bine elevii pentru viitor Uniunea Europeană apreciază foarte mult capitalul social pe care ați știut dumneavoastră să-l construiți. Trăim în era inteligenței artificiale și de aceea adaptarea la această nouă lume ar trebui să fie prioritatea președinției finlandeze. Ar trebui să învățăm de la cei mai buni. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Cumpula Natri! Domnule prim-ministru, bun venit în Parlamentul European. Ne bucurăm să ascultăm, să auzim că angajamentul către viitorul Europei este puternic din partea dumneavoastră. Există foarte multe provocări globale și uh, acțiunea împreună este esențială. vedem și soluțiile și problemele care se văd în momentul încercării găsirii unei soluții pentru Brexit. Ne-ați spus și despre calitatea de pregătire. Samoissa prosenttiluvuissakin liikumme ja näemme. Ne-ați spus de asemenea tätä edelläkulkijuutta. Näemme myös, että T&K-panos noi sperăm că vom fi uh, pionieri în domeniul uh, educației și este foarte important să avem o tranziție în uh, ceea ce privește crearea locurilor de muncă. După cum a subliniat și domnul Jean-Claude Juncker, aspectele arctice sunt foarte importante, ne interesează foarte mult acest lucru. Nu vorbim doar de est și de sud, trebuie să avem în vedere și dimensiunea nordic- nordică. Și în legislatura viitoare poate am putea crea și un uh, uh Consiliu Arctic. Domnul Marias. Finlandia, Schiresip. Mulțumesc. Domnule Sipila, bun venit. Aș vrea să vă adresez o întrebare referitoare la politica de apărare comună a Uniunii Europene. Ieri am uh, comemorat uh, două insule din Grecia, uh, dintre care una Imnia, um, care au fost acolo apartenența teritorială a fost pusă sub semnul întrebării de către Turcia și în cazul în care uh, Grecia dorește să își extindă uh, zona economică maritimă la 12 mile nautice, uh, Turcia amenință cu războiul. Aș vrea să știu care este, războ- care este poziția dumneavoastră Uniunea Europeană trebuie ca în sfârșit să ajute Grecia în cazul în care sunt puse sub semnul întrebării frontierele sale din partea Turciei. Este nevoie de un ajutor, de un sprijin al Uniunii Europene, astfel încât frontierele elene să fie respectate. Ne dorim o luare de poziție foarte clară din partea dumneavoastră, domnule prim-ministru. Ar fi un mesaj lansat uh, Turciei și președintelui Erdogan. Doamna Katainen. Cu microfonul, vă rog, spune domnul președinte. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule Sipilea, premier. Mă bucur foarte mult că dumneavoastră, în discursul dumneavoastră, ați vorbit despre nevoia de a fi concreți și pragmatici și că ați spus și că cereți același lucru de la Uniunea Europeană. Integritatea Uniunii Europene, Uniunii Europene, dar și sustenabilitatea economică este acum provocată din mai multe fronturi și din mai multe părți. Statele membre trebuie să-și reafirme necesitatea de cooperare și cred că Europa ar putea să fie mai puternică în domeniul competitivității la nivel global. Cum credeți, domnule premier, că putem să gestionăm ideea că schimbările climatice, dar și problema migrației trebuie să fie împărțite cât se poate de echitabil între statele membre. Eu cred că aceste două subiecte au un impact deosebit asupra încrederii cetățenilor și s-ar putea să aibă un impact și asupra felului în care oamenii percep următoarele alegeri. Și în final, domnule premier, în următoarea intervenție pe care o veți face, sper să puteți corecta anumite neînțelegeri despre silvicultura sustenabilă în Finlanda. Mulțumesc. Trecem acum uh, mai departe. O să dau cuvântul tuturor celor care au dorit să ia cuvântul, însă trebuie să vă respectați minutul care este prevăzut pentru CatchDI, pentru că altfel va trebui să vă tai microfonul, pentru că avem voturi după aceea. Domnul Buchner. Vielen Dank. Mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, de peste un an, guvernul dumneavoastră, împreună cu Franța și alte opt state, blochează orice progres în lupta împotriva exporturilor de tehnologie de supraveghere către dictaturi. Guvernul dumneavoastră, împreună cu celelalte, anul trecut a luat o decizie împotriva protecției um, drepturilor omului în regulamentul pentru dubla utilizare, referitor la dubla utilizare. Împreună cu uh, Comisia ne-am dorit uh, să. Uh, Parlamentul a venit cu o propunere pentru a proteja drepturile omului. Consiliul însă până acum s-a comportat în mod complet irresponsabil. Peste tot în lume, jurnaliști și activiști de drepturile omului uh, sunt găsiți și prins și uh, arestați și uneori uciși cu ajutorul tehnologiilor europene de supraveghere. Sper că vă veți lua în uh, serios responsabilitățile și veți schimba asta. Mulțumesc, doamna Kilonen. Arvoisa puhemies, hyvä pääministeri. Domnule președinte, domnule prim-ministru, stimați colegi. mulți europeni nu se identifică cu Uniunea Europeană și de aceea populiștii pot să îi controleze foarte ușor. Noi trebuie să uh, facem ca munca pentru împotriva schimbărilor climatice să uh, fie una care să include pe toată lumea și pentru ca toată lumea să, să fie implicată. Cum va susține Finlanda justiția și inclusivitatea pentru ca oamenii să se identifice cu Europa? Să nu vadă doar uh, Europa economiei și a lăcomiei. Vă mulțumesc, doamna Ia Consari. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, bun venit, domnule Sipila, la Parlamentul European. Acest parlament este numit și conștiința Europei, pentru că de foarte multe ori noi ne ocupăm de probleme legate de drepturile omului, chestiuni extrem de stringente la ora actuală. Am fost destul de dezamăgită de contribuția dumneavoastră în ceea ce privește partea economică, pentru că mi s-a părut că era puțin uh, depășită. Vorbeați despre disciplina bugetară, în același timp Finlanda s-a poziționat destul uh, de clar uh, într-un grup mai mic, neoliberal. Am fost destul de dezamăgită și de ceea ce ați spus despre imigrație, pentru că și acolo mi s-a părut că vorbeați numai de cum se pot returna migranții și mă întreb dacă vom putea discuta și în alt ton pe viitor mai ales acum când uh, se discută din ce în ce mai mult despre migrație eu zic că ar trebui să înțelegem că nu mai este suficientă opțiunea returnării. Oricum, vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc și Comisiei și Consiliului pentru că au vorbit despre Consiliul Arctic, pentru că acolo, într-adevăr, cooperarea ruso-europeană funcționează bine și ar trebui să luăm exemplu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! domnul Cicu. Am două propuneri de făcut uh, președinției uh, finlandeze care vreau să-i mulțumesc. În primul rând, o propunere legată de politica externă a Uniunii Europene. Un uh, mare popor, poporul venezuelean, suferă în momentul de față foarte mult din cauza evenimentelor de acolo. E nevoie să avem să, să, să afirmăm nevoia democrației, trebuie să permitem tuturor popoarelor să trăiască într-un sistem liber, tuturor femeilor, copiilor, tuturor. Eu vreau să vă întreb de aceea care este poziția dumneavoastră și dacă credeți că Guaido va fi recunoscut și de premierul uh, finlandez ca președintele legitim al Venezuelei. O altă temă de importanță este cea de antidumping, concurența neloială, economia, comerțul internațional. Am avut deja ocazia să obținem un rezultat extrem de important în economia noastră, dar e nevoie de mai multă protecție pentru întreprinderile de pe piața noastră. Doamna Zoană. Micro, please. Micro. Cu microfon, vă rog

președinția consiliului uniunii europene. vă mulțumesc. doamnă tomai vă mulțumesc domnule președinte. Stimate domnule premier, sunt de acord că Uniunea Europeană trebuie să promoveze anumite valori în politica sa externă, dar dumneavoastră trebuie să și protejați anumite valori la dumneavoastră. N-ar trebui să interpretăm aceste valori într-o manieră arbitrară. N-ar trebui să impunem din partea unor grupări din Bruxelles care să fie valorile. Valorile trebuie să fie cu adevărat comune. Și ele trebuie să apropie toți oamenii. Utilizarea mecanismelor financiare pentru a-i forța pe unii membri să adopte modelul uh, liberal de economie nu mi se pare acceptabil. Valorile Uniunii Europene trebuie să ne apropie și nu trebuie să fie văzute ca o sancțiune. Sloganul nostru totuși este uniți în diversitate, dar realitatea spune că nu prea suntem uniți în această diversitate și că e mai degrabă diferență decât diversitate. Trebuie să acceptăm diferențele, trebuie să lucrăm pe subsidiaritate. Mulțumesc! Tervetuloa tähän keskusteluun yleensä. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit în dezbaterea noastră, domnule prim-ministru. Spunem uneori că este mai greu să vedem bârna din uh, ochiul nostru decât uh, paiul din ochiul celorlalți. Am discutat marile provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană. Însă, cred că avem nevoie de compromisuri uh, echilibrate. Finlanda va fi cea care uh, va trebui să asigure aceste compromisuri echilibrate în timpul președinției sale. Și mi-aș dori ca acest uh, lucru să fie preluat. Am vrea să putem fi mândri de prezenția finlandeză. Mulțumesc, domnule președinte, și bun venit, domnule prim-ministru. Președintele Juncker a spus că poate chiar anumite dintre statele fondatoare ale Uniunii ar putea avea de învățat din, de la Finlanda în ceea ce privește construcția europeană. Care este poziția dumneavoastră? Care credeți că sunt posibilitățile de a lua o decizie în domeniul impozitării? și pentru a schimba sistemul de majorități, pentru ca anumite state să nu poată să boicoteze această măsură. Asta totul în lupta împotriva evaziunii fiscale. Știu că acest subiect a fost discutat la Consiliu, însă Finlanda nu dorește să susțină această decizie pentru că ar contraveni suveranității statelor membre. După aceea, în legătură cu responsabilitatea corporatistă, cu toții suntem de acord că este necesar uh, o legislație în acest sens pentru ca companiile să poată să uh, fie responsabile în legătură cu acțiunile lor uh, și efectul lor asupra mediului. Veți spune accentul pe acest lucru în timpul președinției finlandeze? Mulțumesc, domnule președinte, domnule premier. Mă bucur foarte mult să vă salut aici în Parlamentul European, cu atât mai mult în anul în care Finlanda își va prelua pentru a treia oară președinția Uniunii Europene și este pregătită pentru acest lucru. Mă interesează să văd uh, care sunt prioritățile președinției, deși am fost destul de dezamăgită de cât de puțin ați vorbit despre cercetare, educație. Dacă ne uităm la succesele Finlandei, ele s-au bazat în mare parte pe o educație foarte bună, pe know-how și pe un nivel foarte bun de investiții. Aceasta a dus la faptul ca țara noastră să fie una din cele mai inovatoare. Și de aceasta are nevoie și Uniunea Europeană pentru viitorul său. Dacă ar fi să ne gândim cum să creăm dezvoltare sustenabilă, o economie digitală, competitivă, robotizare, automatizare, schimbările de pe piața muncii, toate acestea sunt uh, realități. Ne confruntăm cu multe schimbări care vor urma și dumneavoastră a spus pe bună dreptate că acțiunile împotriva schimbărilor climatice sunt absolut urgente. Avem nevoie însă pentru toate acestea de educație, de cercetare de calitate. Acesta trebuie să fie mesajul nostru în timpul președinției care urmează. Parlamentul European trebuie să crească cu 50% fondurile de cercetare. Finlanda și-a crescut bugetul de cercetare și de aceea a stabilit-o și ca prioritate în CFM. Eu aș dori să am o confirmare dacă aceasta va fi linia pe care va merge Finlanda în negocierile CFM. Mulțumesc, domnul Blanco Lapuț. Eh, vă mulțumesc, domnule președinte. Astăzi discutăm despre viitorul Europei. Eu cred că în acest viitor se vor, vor întâmpla două revoluții care ne vor marca viețile. Revoluția tehnologico-digitală și revoluția energetică. Uniunea Europeană trebuie să facă față acestor provocări, provocării revoluției energetice care ne va marca, ne va schimba felul în care călătorim, în care ne trăim viața și trebuie să fim ambițioși în lupta împotriva schimbărilor climatice, care este marea provocare a umanității. În această legislatură s-au făcut pași foarte importanți pentru a stabili ca Europa ca lider al tranziției energetice, ca pentru a realiza decarbonizarea și pentru a atinge obiectivele climatice, însă nu putem să ne dăm bătuți pentru că această, această provocare este în continuare majoră și răspunsul trebuie să fie constant. Doamna Lucașesca. Mulțumesc, domnule președinte. Democrația este baza pe care este construită Uniunea Europeană și este un fundament care este uh, subminat în mod constant. Însă mai există și alte elemente fundamentale. Piața unică, libera circulație a bunurilor, serviciilor, persoanelor. Și există cei care doresc să uh, limiteze aceste libertăți. Finlanda este la limita Uniunii Europene. Este însă uh, foarte activă la pachetul uh, de mobilitate. Deputații finlandezi au votat uh, pentru excluderea pachetului de mobilitate din actele delegate. Nu credeți că sprijinind propunerea, uh, soluția propusă de Consiliu, practic se restricționează libertățile oamenilor, libertățile economice? Nu s-ar elimina barierele economice, cu toate că ați spus că trebuie ca ele să fie eliminate. Multe IMM-uri uh, vor avea de suferit și consumatorii, inclusiv cei finlandezi, uh, vor uh, plăti prețul pentru asta. Doamna Grapini

Dacă ne uităm uh, la ceea ce ați spus, uh, ați vorbit de silvicultură, ați vorbit de cunoaștere, cam 70% din uh, suprafața Finlandei este acoperită de păduri, deci chiar avem expertiză în domeniu. Știm și cum se folosește pădurea sustenabil. Fondul Silvicol pentru Europa este un lucru foarte bun, atât pentru ocupare cât și pentru climă. În acest Parlament ar trebui totuși să ne uităm și însă la zona arctică și la problemele zonei nordice. În zona arctică în care trăiesc eu, de exemplu, avem foarte mult potențial. Este o zonă cu multe resurse naturale și foarte mult know-how. Dar avem nevoie și chiar este urgent să avem și un input european. Mulțumesc. Domnul Polceac. Onorevole López Aguilar. Domnul Lopez Aguilar. Domnule prim-ministru Sipila, vă mulțumesc că ați venit și ați uh, susținut cazul uh, Finlandei, care este un stat uh, foarte fericit să fie membru al Uniunii Europene. Ați vorbit despre istorie. Vreau să vă citez unul dintre părinții fondatori ai Uniunii, Paul Henri Spack. nu, nu a, spus că, a spus că nu este adevărat că uh, Uh, Uniunea este Uniune între state mari și mici. To- cu toții suntem mici în fața provocărilor, însă unii o, o, o știu și alții nu. Ați spus despre, ați vorbit despre provocări, apărare și securitate. În ceea ce privește neutralitatea Finlandei din trecut. Dar um, vă rog să evitați tendința populistă în ceea ce privește migrația și să uh, respectați mandatul Consiliului Uniunii Europene. Nici o țară nu poate să ignore, să ignore pe cei nevoiași care bat la porțile Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Doamna Iatemaki. Arvoisa puhemies, pääministeri Sipilä, huomaatte, että Mulțumesc, domnule prim-ministru. Probabil că ați observat că sunteți foarte binevenit în Parlamentul European. Finlandezii au atâtea uh, întrebări încât avem senzația că suntem uh, la ora de întrebări și răspunsuri cu prim-ministrul în Parlamentul finlandez. Vedem că, de fapt, finlandezii de obicei fac prea puțin zgomot în Parlamentul European. Aș vrea să vă vorbesc despre implementarea deciziilor. Sunt de acord cu dumneavoastră. O lipsă, o lacună a noastră este că luăm decizii ambițioase, dar până la urmă statele membre nu le implementează. Aș vrea să vă întreb cum putem să ne asigurăm că ne facem cu toții temele de casă pentru ca statele membre să aplice mai bine legislația. Dar poate dar oare sunt și suficient de bine decise aceste um, sau elaborate aceste decizii uh, pentru că ele să fie implementate, după, se discută la Bruxelles, uh, după um, acorduri se fac declarații că totul este minunat, dar apoi aceste decizii nu sunt aplicate. Ce ar trebui să facem? Vă mulțumesc, vă rog să faceți uh, liniște, spune președintele și să luați loc. Now, the speech, the conclusion of the Prime Minister of voi da acum cuvântul uh, domnului Sipila pentru a răspunde și a trage concluziile for. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Noi în Finlanda suntem foarte obișnuiți cu acest tip de întrebări. În fiecare joi la ora 16 în Parlamentul nostru avem ora întrebărilor și toți miniștrii trebuie să fie prezenți în Parlament și să răspundă la întrebări. Suntem foarte obișnuiți cu așa ceva. Însă, noi de obicei răspundem imediat după întrebare, iar acum am vreo 30 de întrebări la care trebuie să răspund în același timp. Așa că o să încerc să răspund pe teme. În primul rând, educația. Educația echitabilă și egală este foarte importantă pentru Finlanda. Școala publică este cea mai bună școală pentru oamenii bogați și pentru oamenii săraci și pentru toți din Finlanda. Toți copiii la uh, noi merg la aceleași școli. Avem cei mai buni profesori din lume și avem o provocare foarte mare. Trebuie să reeducăm uh, un milion și jumătate de oameni uh, Trebuie să educăm un milion și jumătate de oameni în uh, următorii ani. Iar această provocare este și uh, cea a tuturor uh, țărilor din Europa, pentru că e vorba de, într-un fel, o reeducare în sensul adaptării la inteligența artificială. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile pe care le-ați făcut în legătură cu schimbările climatice în discursul meu. Sunt foarte importante subiectele acestea pentru Finlanda. Noi suntem foarte îngrijorați de cărbune, de cărbunele negru și uh, suntem uh, în legătură cu alți actori, dar văd că Rusia și uh, Statele Unite nu sunt foarte rapizi în acest domeniu al combaterii schimbărilor. Inovarea, de asemenea, foarte importantă, într-adevăr. Cooperarea în domeniul apărării, noi am susținut-o încă de la început și chiar salut progresul care s-a făcut în acest domeniu. Am primit o întrebare și despre Turcia. E vorba de un subiect foarte complicat. E o țară NATO, iar evoluțiile în domeniul statului de drept sunt destul de îngrijorătoare pentru noi. Situația din Grecia, din Cipru sunt de asemenea pentru noi surse de îngrijorare. Pentru întrebarea din România, eu am fost întotdeauna sigur că România își va uh, termina președinția Uniunii Europene cu mare succes și deja există dovezi în acest sens. Întrebarea despre Venezuela. Eu susțin uh, dezvoltarea și evoluțiile democratice în toate țările, situația umanitară în Venezuela e extrem de gravă în momentul de față și sunt convins că Finlanda va urmări tot ceea ce am decis împreună în, Union, în Uniunea Europeană. Am primit foarte multe întrebări în finlandeză, deci o să termin în finlandeză pentru colegii care m-au întrebat în limba mea maternă. Aș dori să încep prin uh, silvicultura sustenabilă. În Finlanda, noi folosim 70 până la 80% din uh, resursele noastre pentru stimularea creșterii pădurilor. Noi folosim lemnul într-o manieră foarte uh, eficientă, iar Carbonul este și el uh, captat din acele produse pe care le prelucrăm. Ați întrebat și despre CFM. Ca și viitoare președinție a Uniunii Europene, sunt convins că pe baza discuțiilor pe care le-am purtat cu colegii o să reușim să găsim un compromis în care politicile noastre tradiționale și noile provocări pe care le avem vor putea să fie și ele mai bine combinate. Avem foarte multă flexibilitate în uh, toate pozițiile pe care le-am luat pe acest subiect și sunt convins că atunci când vom avea președinția UE vom putea să luăm poziție echilibrată. În ce privește implementarea, am discutat despre aceasta la începutul discursului meu și m-ați pus o întrebare despre implementarea uh, deciziilor. În Finlanda, tradiția este că dacă ne punem de acord să implementăm ceva, noi ne ocupăm de partea care ne revine din decizia comună și sunt convins că există deja destul de multe dovezi că noi chiar uh, vrem să facem acest lucru. Atunci când ne-am pregătit deciziile foarte riguros, atunci implementăm bine și eficient uh, măsura. Acesta este mesajul cheie al discursului meu. Vă mulțumesc, domnule președinte al Parlamentului, foarte mult. A fost o mare plăcere pentru mine să fiu aici și a fost foarte interesantă discuția. Vă mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, domnule prim-ministru, vă mulțumim pentru răspunsurile la întrebări și mulțumim și pentru poziția pe care ați luat-o față de Venezuela. S-a încheiat discuția, iar acum putem să trecem la vot. that's what that's what Mes chers collègues, nous allons commencer. Stimați colegi, începem sesi sesiunea de vot. Un minut, monsieur Castaldo. Doar un minut, domnule Castaldo. Sunt conștient de solicitarea dumneavoastră, însă vă rog. În primul rând, trebuie să salut o delegație din Parlamentul Kazakh, pe care, care se află în uh, tribuna diplomatică. Sunt, e o delegație prezidată de domnul Mutar Erman. Uh, au venit să participe la cea 16-a comisie de uh, colaborare parlamentară UE Kazakhstan este o onoare de a, de a vă avea alături de noi uh, și un semn al angajamentului nostru comun către drepturile omului și pluralismul politic și statul de drept. În numele Parlamentului European vă urez o reuniune fructuoasă și o ședere bună în Europa. la parole, monsieur. S'il vous Vă rog. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Mă invoc articolul 11, secțiunea 3, conform uh, publicației Politico, uh, colegul nostru distins Elmar Brock uh, găsește cu, de cuvință să genereze bani de la grupurile de vizitatori. Se pare că salariul său și plățile de la Bertelsmann nu îi sunt suficiente. De aceea a propus să facem o colectă în onoarea domnului Brock And I would like to... Și aș dori să încep eu însumi donând 5 cenți sau 5 centime. Poate cineva dorește să doneze mai mult. Îi dau cuvântul acum doamnei Miranda. Punct de procedură, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinta. Aș dori să invoc regulamentul pe articolul 22 al regulamentului uh, de ordine internă. Conform regulamentului nostru, toate activitățile Parlamentului și ale organelor sale uh, în care se și uh, sunt pentru a asigura dezvoltarea normală a lucrărilor. Intervenția de ieri a domnului Tajani uh, în sensul de a susține pe domnul Guaido din Venezuela contravine regulamentului acestui parlament și solicit un răspuns oficial la, în legătură cu această declarație. Bun, am înțeles. Uh, vom trece la primul vot, dar domnul Castaldo, înainte de aceasta, a solicitat să intervină. Îi dau cuvântul. Ce președinte! Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Articolul 188, alineatul 2, spune că amendamentele cu privire la grupuri S-a făcut o cerere de vot secret pe amendamentele de creștere a transparenței în această instituție. Foarte frumos să votăm secret despre transparență. Ce semnal frumos, ce simbol. Ne uimește de fiecare dată. Această, această interpretare a regulamentului este un spectacol trist care nu face decât să discrediteze Parlamentul European. În calitate de vicepreședinte, simt datoria să protejez reputația Parlamentului și ca membru al Parlamentului trebuie să respectăm dorința cetățenilor de transparență. Ca cetățean european am datoria să cer cer ca în această plenară să se respecte pluralismul și democrația. Iată de ce eu cer în numele grupului EFDD și în conformitate cu articolul. Vă rog frumos să mă lăsați să vorbesc, spune vorbitorul. 188, aliniatul 2, cer o retremitere la, în comisie a acestui text care de, riscă să devină un bumerang oribil pentru onoarea și reputația acestui parlament. Vă mulțumesc! Mulțumesc și pentru marea democrație pe care, de care ați dat dovadă când am luat cuvintul. Am reușit să mă exprim în acest context o mare realizare. Mulțumesc. Vă ascultăm, auzim ce ați spus. Doriți să le trimiteți în comisie acest dosar. Dorește cineva să vorbească împotriva acestei uh, cereri? Domnule Corbett. Yes, I indeed would like... Da, aș dori să mă exprim împotriva acestei solicitări. Raportul din fața dumneavoastră a fost în discuție peste un an la Comisia AFCO, într-un grup uh, special de lucru, cu un reprezentant din partea fiecărui grup politic și s-a ajuns la un nivel înalt de consens. Acum am ajuns la plen uh, pentru vot și ca orice raport uh, Uh, va uh, primi amendamente care vor fi votate. A fost deja amânat din decembrie până în ianuarie, din ianuarie 1 până în ianuarie 2. Am impresia că dacă amânăm până în februarie, va veni o propunere de amânare până în martie, aprilie, mai. Uh, începe să sune un pic ca și Tereza May, mai în engleză am primit uh, această solicitare și un, un contraargument. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Solicitarea dumneavoastră, domnule Castaldo, este respinsă. Vreți să verificăm electronic? Bine, vom face acest lucru. S-a deschis votul în legătură cu solicitarea domnului Castaldo. Votul e deschis. S-a închis votul. Solicitarea este respinsă. Vom continua cu acest vot pe raportul domnului Corbett. Monsieur Brock, on a commencé le vote sur... Am început sesiunea de vot pe raportul domnului Corbett. Domnule Brock, domnule Brock, vă rog să mă ascultați. Ok, Monsieur Brock, Domnule Brock, aveți 30 de secunde pentru a răspunde. Doamnă președinte, intervenția colegului meu va trebui probabil într-o zi să se scuze pentru ea, în primul rând. În al doilea rând, vreau să vă spun că răspun, acesta este răspunsul la discursul meu despre Brexit de ieri. Întotdeauna când ceva devine incomod, se începe difăimarea la, și atacurile la persoană. Eu cred că niciodată nu voi uita de interesele Irlandei și ale Uniunii Europene și nu le voi vinde pentru astfel de oameni pentru care a, să, a lua bani ar însemna să fii irresponsabil moral. Nous passons donc au vote sur le rapport de monsieur Trecem așadar la votul pe, amenda- pe, votul, pe raportul domnului Corbett. Amendamentele comisiei responsabile vot în bloc pentru împotrivă. Cine se abține se adoptă. Amendamentul 20 în trei părți. Prima parte vot cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Avem nevoie de mai multe 375 de voturi, ceea ce este cazul. A doua parte, vot uh, secret. Votul s-a deschis. Le vot e clos. S-a închis votul. Se adoptă. S'il vous plaît, mes chers collègues, troisième partie. Vă rog, stimați colegi, a treia parte, vot secret, votul este deschis. Le vote est clos. Votul este închis și se adoptă. 35. Apel nominal. Le vot... Amendamentul 35. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 36, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 37, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Le vote est S-a adoptat. Se adoptă. 38, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 39. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 41 de vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 42, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 43, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 44, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 54 vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 55 vot cu apel nominal. Vot cu... S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 63 în două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5D, cine este pentru, cine împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 9, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot cu apel nominal la amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem așadar la vot pe amendamentul 11, majoritate simplă, cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține. Nu este foarte clar, stimați colegi, vom verifica electronic. S-a deschis votul pe amendamentul 11. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 68. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Verificăm. Verificăm amendamentul 68. S-a deschis votul. Se adoptă, îmi cer scuze, spune președinta nu este adoptat pentru că era nevoie de o majoritate calificată de 376 de voturi pentru. Trecem la vot pe amendamentul 13 în două părți. Vot cu apel nominal pe prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm amendamentul 75. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la vot pe amendamentele 86 și 87 de Vot prin, prin apel nominal. S-a deschis votul, s-a închis votul. Respins era nevoie de 376 de voturi pentru. Stimați colegi, majoritatea calificată este necesară pe toate amendamentele în afară de 11 și votul final. Deci este nevoie de peste 376 de voturi. Amendamentul 88. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 81. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Votăm amendamentul 32. Cine este pentru? Îmi cer scuze, spune președinta. Reiau. Votăm amendamentul 73. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Iar acum votăm pe 30. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și votăm pe 32. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vot cu apel nominal pe 40. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm așadar 84D și 85D. Vot cu apel nominal. S-a închis votul. Respins. Votăm 76. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, respins. Adoptat. Amendamentul 89 revizuit. S-a deschis votul. Vot cu apel în ea. S-a închis votul. Se adoptă. Vot cu majoritate simplă în legătură cu propunerea pentru decizie. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la votul pe raportul domnului Selimovici, codul vamal al Uniunii. Vot cu apel nominal pe amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Prima lectură a Parlamentului se încheie așadar. Trecem la votul pe, pe raportul domnului Sikierski. Vot cu apel nominal. Este un vot unic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Prima lectură a Parlamentului s-a încheiat. Uh, raportul doamnei, doamnei Hannibal în legătură cu Republica Dominicană. S-a deschis votul. Ne e clos. S-a închis votul și se adoptă. Al doilea raport al doamnei Hannibal privind Ecuadorul și Ucraina s-a deschis uh, votul cu apel nominal. S-a închis votul. Se adoptă. Apoi, din nou, doamna Hannibal, Honduras. Uh, s-a deschis votul cu apel nominal. S-a închis votul și se adoptă. Încă un raport al doamnei Hannibal în ceea ce privește Belarusul și Uzbekistanul. S-a deschis votul cu apel nominal. S-a închis votul și se adoptă. Trecem la raportul domnului Ponga, asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană. Vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Raportul domnului Marinescu, protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, vot prin apel nominal, vot unic, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Raportul domnului Federle, punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel.eu, Uh, amendamentul 46 s-a deschis votul prin apel nominal. S-a închis votul și se adoptă. Prima lectură a Parlamentului European este închisă. Raportul Gualtieri acum, apel nominal la amendamentul 2, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Prima lectură a Parlamentului European este încheiată. Trecem la obiecția privind rapița modificată genetic MS8, RF3 și MS8 uh, XRF3. Mi s-a recomandat să spun toate numerele. A, vot cu apel nominal la această rezoluție. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Trecem la votul obiecției pentru porumbul modificat genetic 5307. Vot cu apel nominal la această rezoluție. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mai departe, obiecția referitoare la porumbul modificat genetic MON 87403 s-a deschis votul cu apel nominal. S-a închis votul și se adoptă. Și, la final, obiecția referitoare la bumbacul modificat genetic GHB 614. Vot cu apel nominal la această rezoluție. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Passiamo ora alla proposta di risoluzione comune. Di... Recem la propunerea de rezoluție comună a patru grupe pe situația din Venezuela. Domnul Pons dorește să ia cuvântul. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. De când am redactat această rezoluție comună și până acum, Ronaldo Rodriguez, José Salas, Batiste de Montier și Pierre Calais, Gonzalo Dominguez, Leonardo Muñoz, Mauren Mariga au fost de- deținuți în Venezuela. Sunt uh, jurnaliști care lucrau pentru uh, jurnale europene și își era un exercițiul funcțiunii. Uh, jurnaliști ai uh, agenției spaniole de știri EFE sunt acum încarcerați. Îi apărăm și cu toții susținem libertatea de exprimare. Cu toții suntem pentru ca presa să poate să informeze în libertate, pentru că cu toții credem că libertatea de informare reprezintă sângele democrației. Așadar, solicităm să se adauge un nou punct după punctul 4, un punct 4b, care să spună condamnă detenția jurnaliștilor care relatează despre situația din Venezuela și solicită eliberarea lor imediată. Vă mulțumesc! Ci sono parlamentari che si oppong... Există deputați care se opun la acest amendament oral? Dacă vă opuneți, trebuie să vă ridicați în picioare. Trebuie 40 de deputați, cel puțin. Dacă nu, supunem acest amendament la vot. pentru amendamentul Gonzales Pons? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. După alineatul 5, amendamentul 3. Acum, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Respins. Amendamentul 4, după 6. Deci 4, cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Respins. Amendamentul 5, cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Respins. Considerentul G, amendamentul 1, cine pentru? Împotrivă abțineri, respins. După considerentul G, amendamentul 2, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votăm rezoluția acum, vot cu apel nominal uh, și s-a deschis votul. Avete votat tutti? A votat toată lumea, s-a închis votul. și rezoluția se adoptă. Parlamentul Europeu. Face o mare plăcere să anunț că Parlamentul European îl recunoaște ca pe Juan Guaido ca președinte legitim al Venezuelei. El Parlamento Europeo es la primera institución europea Parlamentul European este prima instituție europeană care o face și cerem statelor membre și înainte reprezentante să facă același lucru pentru a avea o poziție unică și puternică. Nous allons terminer avec le rapport de monsieur, monsieur Raymond. Vom uh, continua cu raportul anual privind politica în domeniul concurenței, raportul domnului Raymond. Votăm treizeci de uh, secunde, vă rog. După Venezuela, mai este o altă țară care încalcă drepturile omului și unde nu este democrație. Oprimă femeile, uh, disidenții sunt tăiați în buca- în bucăți. E Arabia Saudită. Sper că vom uh, vota și pentru o schimbare de regim în Arabia Saudită. Pentru că After all, there is oil there. Pentru că, până la urmă, e petrol și acolo. Trebuie să schimbăm regimul și acolo ca au petrol. Foarte bine, spune doamna președinte. Luăm notă de observația dumneavoastră, trecem la raportul domnului Raymond. Începem cu aliniatul 2, text original, prima parte, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Le vote e clos. S-a închis votul și se adoptă. A doua parte, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Le vote e clos. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 3, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Amendamentul 4, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?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 S-a închis votul și se respinge. Votăm amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 40, text original, pe două părți, prima parte, s-a deschis uh, votul prin apel nominal. S-a închis votul. și se adoptă. A doua parte, tot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 41, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 8, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Aliniatul 76 pe două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 78, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 82, text original, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot cu apel nominal la amendamentul 2, s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Votăm acum rezoluția în totalitatea sa. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul, dar nu vă scoateți încă cartelele de vot și se adoptă. Trecem la explicațiile de vot imediat. Dragi colegi, vom începe cu explicațiile de vot. Cât de curând am să vă rog să luați loc sau să părăsiți sala cât se poate de rapid, astfel încât să putem începe cu intervențiile. Începem cu raportul domnului Corbet. Deci bănuiesc că o bună parte dintre dumneavoastră vor dori să se exprime. Vă mulțumesc pentru înțelegere și vă rog încă o dată să părăsiți sala cât se poate de rapid. Domnule Castaldo, puteți să vă pregătiți. Monsieur Castaldo, ne partez pas, vous allez prendre la parole tout de suite. Nu plecați, domnule Castaldo, imediat vă dau cuvântul. Tant pis. Non Ok, il veut pas. Très bien, nous allons passer aux explications de vote. Foarte bine, trecem la explicațiile de vot a raportul domnului Corbett, modificarea regulamentului de procedură al Parlamentului European. Domnul Castaldo nu va interveni, deci are cuvântul imediat domnul Gălniș. Este prezent domnul Gălniș? Domnule Castaldo, de fapt interveniți? Mă scuzați, domnule Gălni, și-a revenit domnul Castaldo. Vă rog să aveți răbdare un minut. Îmi cer scuze, doamnă președinte, spune domnul Castaldo. Aș vrea numai să vă spun că sunt uh, foarte fericit în numele grupului meu politic că uh, bunul simț a avut câștig de cauză în acest uh, hemiciclu. Raportul Corbett include câteva măsuri pozitive incluse în regulamentul de procedură al Parlamentului, însă existau câteva riscuri letale, problema transparenței, amendamente, fuseseră depuse amendamente în acest sens, cu care eram de acord, dar exista și dorința celor de la PPE de a solicita un vot secret. Din fericire, acest vot secret a uh, fost în favoarea um, amendamentelor pe care noi le-am susținut cu foarte mare convingere. Iar apoi uh, cunoaștem cu toții problema um, puterii acordate unei majorități, însă iată, mm, care poate abuza de asta, dar um, uh, iată aici majoritatea nu a fost uh, absolută și pluralismul a avut câștig de cauză și s-a opus celor care doreau să concentreze puterea. Domnul Gălniș. Mersi, Mulțumesc, doamnă președinte. De 30 de ani eh, sunt martorul erodării constante ale drepturilor minorităților din acest eh, parlament, din ce în ce mai corect din punct de vedere politic, eh, din această instituție care vorbește doar decât despre uh, respectarea statului de drept, despre garantarea libertăților, însă care o practică care practică foarte puțin acest lucru la nivel intern. Iată, uh, raportul Corbett culpa, culpabilizează pe toți conform teoriei genului, cu toții trebuie să facem stagii pentru a învăța că este foarte grav să facem hărțuire sexuală, să semnăm declarații în acest sens. Nu mai putem să primim uh, interlocutorii pentru că fără ca acest lucru să fie făcut uh, public în numele transparenței. Transparență, transparență peste tot este o atitudine de școală primară și eu mă bucur că părăsesc această instituție. Domnul Palmer. Mulțumesc foarte mult, salut acest raport care a fost uh, prezentat de către colegul meu, Richard Corbett. Salut toate recomandările pe care le-a făcut, mai ales în legătură cu codul de conduită al uh, deputaților. Aș vrea să menționez mai ales recomandarea cu privire la întrebările parlamentare, care trebuie să primească un răspuns într-un termen de șase săptămâni. Într-un răspuns la o întrebare am întrebat Comisia despre aceste întrebări anul trecut. Doar 32% din întrebările scrise care au fost puse către Comisie au fost răspunse în acest termen de șase săptămâni. Nu știu dacă membrii din comisie au mers la școală, dar bănuiesc că toată lumea știe că 32% nu este neapărat un procent care să facă o notă bună. Cred că comisia trebuie să-și îmbunătățească performanțele aici și în momentul în care discutăm interinstituțional, chiar și în Parlament, trebuie să luăm o poziție puternică, pentru că întrebările sunt un instrument important pentru noi deputații care cerem socoteală comisiei, care cerem susținere pentru munca noastră. 32% anul trecut nu este ceva bun, 6 luni, 6 săptămâni, termenul este de respectat, e important. Vă mulțumesc, doamna Bilbao. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur de rezultatul votului pentru că uh, mă temeam de limitările pe care le-ar fi putut impus. Deocamdată aveam o restrângere a drepturilor și libertăților care, despre, pe care nu aș fi putut să o susține. Cu concepte arbitrare și în ceea ce privește uh, definiția a ceea ce înseamnă coerență ideologică a grupurilor nu uh, era deloc clară. Aceste măsuri aplicate unor grupuri uh, care deja sunt în funcțiune în Parlamentul European ar fi dus la dizolvarea lor. Și nu ar, aș dori să susțin o normă care să permite un, acest nivel de arbitrar, pentru că sunt uh, democrate. Atunci când utilizăm în drept concept atât de, uh, ne, uh, concepte atât de neclare, întotdeauna se atacă democrația. Domnul Marias. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, din măsuri de, din motive de uh, procedură, aș vrea să se noteze că la raportul Selimovic nu a funcționat consola mea de vot. Aș fi vrut să votez împotrivă. În ceea ce privește acest raport, tentativa marilor grupuri politice a eșuat. Ce doreau ele era, de fapt, să își impună voința. Au dorit să uh, decidă în ce condiții se pot crea grupuri politice conceptul de afiliere politică. Nu, nu este ceva ce poate fi definit aici, în acest plen. Și am spus asta deja și ieri. Acum trebuie să îmbunătățim regulamentul, mai ales în ceea ce privește controlul prealabil exercitat de birou. În ceea ce privește întrebările, pentru că noi adresăm întrebări și biroul uh, decide dacă sunt potrivite și uneori le respinge. Asta nu mai trebuie să se întâmple. Domnul Faria. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru amendamentele faă de acest la acest regulament, pentru că eu cred că trebuie să nu încercăm să facem politică pe grupuri de interese. Trebuie să rezolvăm problemele cetățenilor și să ne gândim la viitorul Uniunii Europene, cultivând în același timp dezvoltarea umană, libertatea individuală și apărând democrația. De aceea cer o transparență mai bună și disponibilitatea informației cu privire la uh, toate uh, activitățile eurodeputaților, voturile pentru actele uh, legislative, dar și ceea ce fac pentru societatea civilă. Trebuie să înțelegem că trebuie să ascultăm toate vocile, pentru că diversitatea opiniilor este una din bazele Uniunii Europene și trebuie să garantăm că construim Europa pe aceste baze, că putem să apărăm acele cauze care sunt cele corecte pentru care am fost uh, aleși. Trebuie să încercăm să nu mai dăm, creăm teren fertil pentru corupție, să nu mai permitem traficul de, informa- de influență dincolo de democrație. Din aceste motive, Europa a suferit deja destul. Trebuie să oprim această tendință. Mulțumesc, domnul Kelly. Mulțumesc, mă bucur să că, că am, mă bucur să susțin aceste amendamente de la regulamentul de procedură, cu toate că au fost două voturi secrete. Uh, vreau să spun foarte clar că am votat pentru aceste amendamente și pentru o transparență mai mare în legătură cu alocația pentru cheltuieli generale. Eu întotdeauna primesc vizitatorii în zonele publice ale Parlamentului, unde toată lumea mă poate vedea. Și uh, activitatea mea este vizibilă pe canalele de uh, relații so- de rețele sociale. Mai mult, declar că nu sunt de acord cu aceste două voturi secrete, nu așa trebuie să funcționăm în Parlament. Și vreau să se știe acest lucru pentru uh, alegătorii mei după ce am făcut o formare împotriva hărțuirii, o recomand uh, tuturor celorlalți colegi. Vă mulțumesc! Votre micro. Domnul Giambatski. Mulțumesc, doamnă președinte. Raportul domnului uh, Corbett e contradictoriu. Eu cred că limitează drepturile democratice. Ne cere declarații în care să spunem uh, din ce partid facem parte. Cred că asta Um, încalcă regulile Parlamentului. Mă bucur că am reușit să respingem la vot um, amendamentul care uh, zicea că Parlamentul European trebuie să decide dacă afilierea politică este um, a unui partid corespunde cu cea unui grup. Grupurile mari încearcă să suprime celelalte grupuri politice. Mulțumesc, domnul Mamikins. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Sunt de acord că mai multă transparență și mai multă responsabilitate în luarea deciziilor este foarte importantă. Nu pot să fiu însă de acord cu conceptul de afinitate politică, pentru că la formarea grupurilor politice nu trebuie să, să fie aplicat acest criteriu. Nu există criterii destul de concrete dincolo de afinitate. Afinitatea însă nu are o temei juridic. După cum vedem rezultatele votului, e foarte multă incoerență în voturi Libertatea de, de votare este un lucru foarte important și electoratul nostru se bazează pe acest principiu. Noi reprezentăm cetățenii din Uniunea Europeană, trebuie să le reprezentăm uh, nevoile și nu putem să facem altceva. Suntem limitați de apartenența la grup. Pentru ca Parlamentul European să nu fie disfuncțional și pentru ca să avem într-adevăr în continuare o instituție democratică, trebuie să permitem totuși formarea liberă a grupurilor politice. De aceea eu m-am abținut de la vot. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Hannan. Thank you, madam. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte. Uh, presa s-a focalizat pe uh, obstacolele puse în calea grupurilor mici. Nu, surpri- surpriză, chiar și colegii federaliști uh, au, uh, sunt de acord că această temă este una comună a reformelor regulamentului de ceva vreme încoace. Uh, Aș uh, vrea doar să vă atrag atenția asupra amendamentului 14, care este o ștergere și se șterge următorul lucru. Aplicarea acestei, acestui articol nu trebuie să fie un obstacol în uh, calea uh, libertății de exprimare sau a, a animației dezbaterii. Poate că ar putea să ne uh, Poate este un lucru trist pentru Parlamentul European, pentru că până la urmă înseamnă că noi nu ne vom putea exprima în libertate. Domnul Sosniers. Była poprawka dotycząca tego, żeby rządzące większościowe... Amendamentul privind controlul din partea marilor grupuri, grupuri, a micilor grupuri, a fost respins, însă votul ne-a arătat cei 700 de deputați au exprimat, însă nu trebuie să fii în um, Parlament ca să vezi democrația funcțion funcționând. Una este și însă și aici libertatea de exprimare este uh, restrânsă uneori. Și nu trebuie să te uh, și e bine să existe mecanisme interne care să uh, Um, um, asigure transparența. Întotdeauna din istorie majoritatea a încercat să controleze minoritatea și să își umilească oponenții politici. Eu aș spune că, de exemplu, egalitatea de gen este discurs bazat pe incitare la ură împotriva bărbaților. La parole este Paul Polciac. Are cuvântul domnul Polceac. Mulțumesc, doamnă președinte. Votat uh, pentru acest raport și aș dori să explic de ce am votat pentru el. Mai ales aș dori să răspund uh, domnului Soșniev în ceea ce privește instigarea la ură. Eu am votat împotriva amendamentului de a da mai, acorda mai mult respect uh, deputaților când vorbesc în plenară, însă aceasta nu înseamnă că trebuie să vorbească uh, instigând la ură. Aș vrea să mă refer și la sentința Curții Europene, deși nu sunt de acord cu ea total. Știu că domnul Soșnev l-a înlocuit pe domnul Corvin Miche. Am auzit atât de multe insulte de la domnul Corvin Miche când era aici în Parlament, încât trebuie să ținem cont de această sentință a curții și de aceea n-am susținut amendamentul. Nu vreau să mai dau mai multe detalii, dar eu chiar cred că trebuie să fim decenți în conversațiile noastre din această plenară. Eu am susținut majoritatea amendamentelor și cred că e foarte bine ce s-a luat, de, decis și despre lobby. Domnul Horvath. Doamne președinte, Salut uh, propunerile din acest uh, raport, care sunt bine intenționate, în special în contextul întâlnirilor cu lobbyiștii, însă mă tem ca cineva care a lucrat în PR este că aceste măsuri nu vor fi eficiente și mă mai tem că vor pune în domeniul public informații care pot să fie distorsionate de cei cu intenții mai puțin curate Așadar, aș ruga uh, conferința președinților să analizeze în continuare această măsură. Mă alătur domnului Palmer în legătură cu necesitatea de a primi răspunsuri mai rapide la întrebări. Știm că grupurile ca și UKIP au abuzat uh, regulile și este corect să încercăm să le, să-i oprim, însă nu cred că rezultatul va fi cel scontat. În ceea ce privește votul secret la votul pe transparență, este absurd, eu le susțin. Bun, trecem la explicațiile de vot pe raportul domnului Marinescu. Are cuvântul doamna Șoidrova. Președinte, Mulțumesc, doamnă președinte. Výdajů a ochrana finančních zájmů Evropské unie. Tato slova... Nu aflăm nimic nou privind interesele financiare ale Uniunii Europene. Din potrivă, uh, uh, sarcina noastră este să monitorizăm utilizarea eficace a uh, fondurilor europene, astfel încât cetățenii să aibă mai multă încredere în noi. Republica Cehă este suspectată de a fi folosit în mod abuziv fonduri publice. Tocmai de aceea Uh, sprijin această luptă pe care trebuie să o continuăm. Pot vedea îmbunătăți, îmbunătățiri. Numărul irregularităților a scăzut și tocmai de aceea am votat, votat pentru. Doamna Damato, două minute, vă rog. Grație, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Raportul anual pe protecția intereselor financiare ale Uniunii și lupta împotriva fraudei subliniază daunele pe care le fac marile, marile uh, grupuri de lobby care intră prin așa numitul revolving doors și, de fapt, sunt vinovate de corupție. Și dacă aceasta arată îngrijorările pe care ar trebui să le avem față de controlul instrumentelor financiare care sunt gestionate de intermediari și de asemenea și controlul uh, ajungerii fondurilor la beneficiari. TVA-ul intracomunitar, uh, frauda la el costă 500 miliarde de euro uh, Uniunea Europeană fiecare an. Din cauza neregularităților din 2017, uh, constatăm că există o tendință în creștere, de asemenea și la ajutoare directe în agricultură. S-a a crescut cu 217% în acest domeniu. Trebuie să încercăm să combatem acest lucru pentru că s-ar putea să existe lacune, nu neapărat în identificarea fraudelor, ci poate chiar în procedură. Trebuie să răspundem la acest răspuns. Unele țări nu semnalează mai multe tipuri de fraude. Cum se poate așa ceva? Ce se întâmplă? Unor uh, statele frică din cauza controlelor bugetare și de procesul de guvernanță economică care a fost impus de către Uniunea Europeană și atunci preferă să, uh, să nu lupte împotriva corupției, netrimițând datele Având în vedere aceste lacune, cum poate Comisia să nu considere necesară publicarea um, unui raport pe lupta împotriva corupției anul trecut. De ce s-a întâmplat așa ceva? Dacă vrem să combatem fenomenele de corupție și de fraudă, trebuie în primul rând să ne gândim la interesele cetățenilor europeni și pentru aceasta trebuie să îmbunătățim controlele și să le întețim. Comisia trebuie să enunțe indicatori riguroși și foarte uh, mulți, uh, foarte de calitate, care să fie aplicate către toate statele membre. Dacă nu avem acțiuni de combatere care sunt armonizate în toată Europa, nu vom reuși. Trebuie uh, să uh, permitem accesul la datele și informațiile necesare pentru ca să se facă acele verificări oportune. După ce toate aceste condiții au fost um, deja îndeplinite, uh, eu voi avea un, voi vota pentru. Mulțumesc, domnul Marias. Η καταπολέμηση της απάτης που υπάρχει σε σχέση με τη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων αλλά και το ΦΠΑ în ceea ce privește gestiunea fondurilor comunitare și a TVA, Uh, toate controlele trebuie să fie consolidate. Suntem de acord, trebuie să condamnăm ceea ce fac anumite ONG-uri din Grecia care au utilizat sume considerabile uh, cu pretextul de uh, a îi ajuta pe refugiați, în timp ce refugiații înghețau un frig. Nu avem încă rezultatele finale din partea Comisiei după aceea, frauda în domeniul agricol. Ce se întâmplă? Uh, produsele de origine străină sunt uh, etichetate cu uh, etichete grecești. Laptele din Albania, carnea care vine de la Scopie este etichetată ca carne grecească. Acest lucru trebuie să fie controlat și condamnat. Așteptăm măsuri în acest sens. sens. Domnul Stroievski wprowadzanie do porządków Mulțumesc, doamnă președinte. S-au introdus multe puncte noi pe ordine de zi, însă asta, din păcate, distruge posibilitatea unei dezbateri reale pe subiectele care există uh, deja pe ordinea de zi. În ceea ce privește interesele financiare ale Uniunii Europene, am uh, unele comentarii pesimiste și unele optimiste. Întâi cele pesimiste. Sunt pesimist uh, referitor la uh, numărul scăzut de irregularități în 2017 față de 2016. Este vorba totuși de 2,8 miliarde de euro. Însă, mă bucur că, mm, spre deosebire de 2016, jumătate de miliard uh, au fost uh, vizați de o scădere a irregularităților. Pardonez-moi. Monsieur Dzambas. Domnul Giambatski. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Eu am votat împotriva acestui raport pentru că eu cred că suveranitatea națională este de importanță crucială atunci când trebuie să fie protejată. Raportul spune că toate neregulile care s-au constatat după inspecțiile din 2017 au arătat că 15.240 de nereguli au avut loc în anul 2017 uh, cu mai puține decât deci în 2016. Mai sunt alte cifre care arată că trebuie să combatem corupția mai bine. E vorba de un obiectiv legitim și noi îl susținem. În acest raport, însă, există și anumite aspecte controversate. Sunt anumite lucruri care încearcă să submineze suveranitatea statelor membre. Vă mulțumesc, domnul Mamikins. Mulțumesc, doamne președinte, stimați colegi. Tratatul de la Lisabona spune că statele membre trebuie să lupte împotriva fraude, fraudei care afectează instituțiile financiare europene, cum, după cum luptă împotriva fraudei naționale. Din păcate, frauda este transfrontalieră și uh, pierdem între, încrederea cetățenilor în, administrație, în administrațiile publice și în uh, instituțiile Uniunii. Aș dori ca, tot, ca poliția din statele membre să citească acest raport. Cifrele sunt uh, îngrijorătoare. Uh, 50 de, mi- 50 de miliarde de euro pagubă Uniunii. Uh, apar tot felul de nereguli datorită lipsei de instrumente, pentru că este foarte clar că nu ne putem baza pe eforturile a 28 sau 27 de sisteme antifraudă. Trebuie să dăm mai multe puteri OLAF. Vă mulțumesc, domnul Hanan. Mulțumesc, doamne vicepreședinte. Uh, chestiunea cea mai importantă apare în deficitul de 50 de miliarde de euro ca și uh, ca consecința unui Brexit fără acord. Și mi se pare destul de clar că uh, în această direcție vreți să vă îndreptați, pentru că nu dați dovadă de niciun fel de flexibilitate. Uh, și am fost surprins să descoper ieri că în același timp Comisia Europeană se așteaptă ca banii să fie plătiți chiar în absența unui acord. Imaginați-vă că Regatul Unit uh, își asumă uh, să plătească mai mult decât uh, ar fi fost corect pentru a avea o relație bună în viitor, dar dacă nu este un acord, nu ne mai puteți dicta ceea ce trebuie să facem. Domnul Polceac paní předsedající já jsem tuto zprávu podpořil protože za prvé chci. Mulțumesc. Eu am votat pentru acest raport pentru că în primul rând aș dori să-mi exprim susținerea pentru uh, combaterea fraudelor. Trebuie să ne garantăm uh, să, că se vor uh, diminua, că vor diminua aceste mm, nereguli Câteodată, într-adevăr, într-un an uh, tendința e în creștere, câteodată în scădere, dar pe total totuși avem o tendință în scădere. Am rezolvat cât mai multe cazuri uh, s-a put, câte cazuri s-a putut și mi se pare foarte bine acest lucru. Aș dori să spun și că amendamentele care s-au uh, concentrat pe rolul investiga- jurnaliștilor de investigație sunt esențiale după omorurile și crimele din diferite țări, dintre care Slovacia. Uh, Cred că trebuie să tăiem legăturile dintre puterea politică, economică și mass media. În Republica Cehă, acest, Cehă aceste trei elemente sunt întotdeauna legate și de aceea nu mai funcționează statul de drept. Mulțumesc! Mulțumesc, tretăm acum la raportul domnului Federley și o să începem cu doamna Șoidrova. Madame Șoidrova? doamnă președintă uh, nařízení týkající se domény eu jsem podpořila. acest raport mm, este unul pentru, mm, pentru care am votat. Pare să fie un raport tehnic, însă conține un sprijin pentru identitatea vizuală a Uniunii Europene în statele membre uh, și pe internet, uh, la nivel transfrontalier. În ziua de astăzi, internetul este legat de securitatea datelor, de drepturile omului și Parlamentul este foarte vigilent în acest sens. Eu cred că ar trebui um, să se extindă acest lucru la, întreagă, la întregul spațiu economic european, pentru că există multe uh, Uh, conexiuni economice uh, cu acest spațiu economic european. Mulțumesc, domnul Zdroievski. Și otrzymałem kilka pytań. Przede wszystkim... După dezbaterea, uh, după dezbatere am câteva întrebări. În primul rând, care sunt toate domenii, numele de domenii disponibile și nu cred că raportul răspunde suficient la această întrebare. După aceea, avem foarte multe nume de domenii care apar peste tot și până la urmă cine îi păzește pe paznici? Cine răspunde de felul cum funcționează aceste nume de domeniu? Trebuie să eliminăm regulile administrative și juridice învechite și să uh, subliniem aceste uh, priorități în pe internet. În al doilea rând, trebuie să relaxăm regulile în ceea ce privește înregistrarea de nume de domenii. În al patrulea rând, trebuie să facem o distinție între organizația care înregistrează și cea care organizează numele de domenii. Domnul Kelly. Uh, Mulțumesc, felicitări în primul rând pentru uh, acest raport către domnul Federley pentru că a lucrat foarte bine, am votat pentru raportul său pentru că consider că este foarte important să funcționeze în numele de domeniu de prim nivel pentru a avea o piață unică digitală. Acest domeniu evoluează constant și e important ca cadrul legal pentru domeniul DOTU să fie adaptat și el cu reglementare flexibilă pentru viitor. Aceasta va promova valorile europene, incluzând aici respectarea spațiului privat, sferei private a cetățenilor, dar va promova și multilingvismul. În acest sens, eu aș dori o asigurare pentru toți cetățenii și organizațiile din Uniunea Europeană care să aibă voie să se înregistreze pe domeniul DOTU. Um, cred că este bine să avem și un sistem de control pentru ca să fie folosit cu bune intenții și este nevoie de o cooperare între comisia, uh, comisie, oficiul de proprietate intelectuală și uh, celelalte uh, autorități. Domnul Mamikins, mulțumesc, doamnă președinte. Salut uh, raportul din partea colegului Feder. L-am votat pentru. Um, domeniul .eu funcționează bine, însă piața evoluează repede și ar trebui întotdeauna să fim cu un pas înainte. Cadrul juridic, juridic uh, trebuie să fie adaptat pentru acest dom domeniu. Acest uh, domeniu face parte și din identitatea noastră online. Trebuie să fim atenți la ce cade sub acest domeniu. Multilingvism, respectul uh, vieții private, securitatea, drepturile omului, toate aceste principii trebuie respectate la acordarea acestui nume de domeniu. Uniunea Europeană trebuie să controleze acest domeniu și trebuie să stabil, poată stabili criteriile și, posibil, și uh, criteriile pentru uh, și procedura pentru uh, înregistrare. Mulțumesc, domnul Sosnier. Uniunea Europeană ideologizuie wszystko. Este un, ex- este un exemplu al uh, controlului ideologic al Uniunii Europene. Uh, chiar să pun, punem .eu uh, la sfârșitul unui website poate să provoace discursuri despre identitatea europeană. Cred că ar trebui să avem dezbateri adevărate. Mi se pare de-a dreptul uh, penibil. Oricine poate să cumpere un nume de domeniu dacă are o valoare sau nu, dacă subscrie la valorile multilingvismului sau altceva, nu mi se pare relevant. Uh, mi se pare de-a dreptul ridicol încât este trist și de aceea am votat împotriva. Doamna Maier. Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest raport înseamnă în cazul în care nu avem acord uh, la Brexit, se va pierde domeniul .eu peste noapte. Eu îl folosesc și de asemenea și multe entități în Marea Britanie îl folosesc. Este vorba de un oficiu care se va închide, dar Juncker de asemenea dorește să tragă, să scoate din priză toate ajutoarele financiare până acum experiența, mm, expertiza, bunăvoința, toate se vor pierde. Planul A, Brexit, planul B, soft Brexit, hard Brexit, toate acestea au fost vehiculate, dar noi ca regiune vrem întotdeauna să avem comerț cu alte regiuni europene. De ce? Deci să se ia măsuri drastice pentru uh, East of England. Noi considerăm că comunicarea uh, și uh, producțiile trebuie să rămână protejate în regiunile noastre, trebuie să fie deschise în continuare către toată lumea. Trecem la explicațiile de vot pe situația din Venezuela și o să începem cu domnul Benito Ziluaga. Un minut. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut opt rezoluții deja în legătură cu situația din Venezuela. Aceste opt rezoluții nu au adus nimic pentru a rezolva criza din Venezuela cu recunoașterea uh, lui Guaido, autoproclamat, dumneavoastră susțineți o lovitură de stat care va duce la o intervenție militară sau la un război civil. În loc uh, să faceți un apel la dialog și la pace, ca și secretarul general al Națiunilor Unite, Uniunea Europeană s-a uh, transformat în câinele de atac al lui Trump și uh, are, s-a, și-a asumat o recunoaștere bilaterală care aruncă doar uh, gaz pe foc. S-a promis convocarea alegerilor în 6 sau 12 luni, când Constituția îl obligă uh, să o facă în 30 de zile. Deja în, nici nu este președinte și dorește să încalce uh, Constituția, domnul Guaido. Doamna López Permejo. Mulțumesc, doamnă președinte. Am votat împotriva rezoluției în legătură cu situația din Venezuela, pentru că, din păcate, din nou, Uniunea Europeană uh, traversează linia roșie a respectării dreptului internațional. Astăzi, Uniunea Europeană se subordonează Statelor Unite și susține războiul. Uh, Trump, uh, Duque și Bolsonaro cu cinism încearcă să își uh, susțină uh, poziția prin apărarea drepturilor omului uh, în momentul în care atacă alte, nu spun nimic despre Maroc și alte state. Este chiar atât de important să ne mânjim mâinile cu sânge în numele petrolului. Astăzi, Uniunea Europeană își pierde din nou legitimitatea. Ar fi fost mai bine să susținem dialogul constructiv și pacea și să respectăm dreptul internațional și uh, deciziile Consiliului de Securitate ale Statelor ale Națiunilor Unite. Doamna Spiraki. Da. Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έστειλε... Mulțumesc, doamnă președinte. Parlamentul European astăzi a transmis un mesaj clar uh, venezuelanilor și uh, președintelui Maduro am spus că îi sprijinim pe uh, cei care au ieșit în stradă să manifesteze, uh, pentru că și îi sprijinim pentru că uh, ei uh, suferă uh, și credem că este indispensabil în calitate de Parlament European să solicităm recunoașterea președintelui interimar ceea ce va duce la organizarea de alegeri libere și credibile. Uh, este indispensabil să facem apel la Consiliu să acționeze imediat și cu coerență, fără îndoieli, fără ezitare, fără complicitate cu regimul Maduro. Nu putem să ne uh, reducem uh, nivelul de voință și de ambiție. Mulțumesc, doamna Albiol Guzman. Două minute. La izquierda europea... Stânga europeană a votat împotriva rezoluției în legătură cu Venezuela prezentată de populare, socialdemocrați și liberali. Foarte clar, pentru că este o rezoluție care îl recunoaște pe Juan Guaido, uh, cel care prezidează o lovitură de stat, ca președinte. Uniunea Europeană este foarte îngrijorată în legătură cu drepturile omului și de aceea finanțează centre de tortură pentru migranți în Libia, construiește garduri cu sârmă ghimpată sau împiedică ONG-urile să uh, salveze vieți în larg. Se, uh, o preocupă drepturile omului, dar doar în Venezuela a, recunoașterea unui conducător al unei lovituri de stat este dovada Um, valorii pe care o acordă Uniunea Europeană democrației, la fel ca și monarhia absolutistă din Arabia Saudită. Parlamentul European consideră că trebuie să uh, susțină o persoană care s-a autoproclamat președinte pentru că Maduro este un uh, tiran care omoară poporul de foame, spre deosebire de președintele Sudanului cu care Uniunea Europeană a semnat diverse acorduri în ultimele uh, luni, care are doar două ordine de arest de, din partea Curții Penale Internaționale. Și Parlamentul este consternat că pentru că 2 milioane de venezuelani sunt în exil. În schimb, Israelul este aproape un membru al Uniunii Europene, pentru că sunt doar 5 milioane de palestinieni în exil. Cred că e foarte clar că susținerea pentru lovitura de stat din Venezuela nu are de, nimic de a face nici cu petrolul, nici cu aservirea sta- către Statele Unite, nici uh, cu faptul că Venezuela are un uh, guvern care nu dă curs dictatelor neoliberale. Vă mulțumesc. Domnul Faria. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru această rezoluție pe Venezuela și eu am fost și unul din autori, pentru că eu cred că Uniunea Europeană, care nu recunoscuse uh, rezultatele alegerilor din 20 mai, nu mai trebuie să mai aștepte să mă, îl recunoască pe uh, Guaido ca președinte interimar al Venezuelei și trebuie să profite că 5 state membre din 15 deja au cerut ca să se găsească un, um, un acord în acest sens și că Rusia și China nu doresc să iasă de fapt din, uh, să-și elimine sfera de influență. Este vorba de o cerere care, cerință care este impusă de cetățeni, de democrație, de statul de drept, pentru că eu cred că nu se poate să tolerăm un stat corupt care își obligă cetățenii să emigreze și care nu asigură un viitor pentru cetățenii săi. Doamna președinte Mogherini a spus de asemenea că pentru democrație trebuie să poți să-ți determini liber destinul și nu putem să ignorăm că acest parlament are o responsabilitate. Drepturile uh, lui Juan Guaido, trebuie, care au fost uh, confirmate de Tribunalul uh, Suprem de Justiție, trebuie să fie confirmat. Sunt închiși jurnaliștii și nu este posibil să se folosească um, intimidări împotriva lor. Vă mulțumesc! Um, ja wstrzymałem się od głosu, nie chciałem mm, głosować. Mulțumesc, eu m-am abținut. N-am dorit să votez împotrivă, pentru a nu apăra un regim comunist, așa cum o fac uh, colegii noștri uh, de stângă, extremă stângă din acest parlament. Aș vrea să vă amintesc de Moldova. Guvernul din Moldova a făcut o lovitură de stat uh, încălcând o decizie a Curții Supreme. Același lucru s-a întâmplat în Sudan și acum brusc devin, devenim uh, foarte respectoși uh, uh, cu mm, sentințele juridice. Din nou vorbim despre libertatea de exprimare și, ex, și restricționarea ei pentru deputați. Dar o um, exercităm cu prea, prea mult în alte părți ale lumii ne băgăm nasul unde nu ne fierbe oala și nu putem nici măcar să controlăm ce se întâmplă la nivel european. Mulțumesc, domnul Pirinski. Ar trebui să fie foarte clar că singura modalitate posibilă de a ieși din uh, criza actuală este dialog între guvern și opoziție. Această rezoluție pe care tocmai am votat-o votat merge în direcția exact opusă, blochează dialogul Uh, contrar a ceea ce a uh, spus secretarul general al ONU, uh, contrar știrilor din această dimineață, conform cărora președintele Maduro este gata să se angajeze într-un dialog. Se critică guvernul pentru că a ținut alegeri unilateral și după aceea susține total o altă acțiune unilaterală. Opoziția care l-a declarat pe Guaido președinte. Mi se pare o greșeală din partea Parlamentului nostru să ia o asemenea decizie care doar contribuie la agravarea crizei. Domnul Hannan. Mulțumesc foarte mult, doamnă vicepreședinte. Abordarea Parlamentului European față de catastrofa din Venezuela a fost exemplară. Leadershipul lui Antonio Tajani a fost vizionar. Când am trăit în America de Sud în anii 70, Venezuela era o țară spre care se imigra. Când Hugo Chavez a preluat uh, conducerile în 1999, PIB-ul pe cap de locuitor a fost peste medie și acum vedem cea mai gravă criză de refugiați din istoria uh, emisferei uh, vestice. Milioane de oameni, inflația de 10 milioane la sută pe an și în mod incredibil există oameni aici în acest parlament din grupul socialist, unii dintre ei, care în continuare vor să susțină regimul discreditat al tiranului Maduro. Cum se poate așa ceva? Cât timp trebuie să mai trecem prin astfel de experiențe înainte să înțelegem că problema socialismului nu este vreo alunecare în implementarea măsurilor, ci povestea aceeași. Începe cu slogan despre, slogane despre oameni și se termină cu tiranie și cu represiune. Mulțumesc. Trecem la explicațiile de vot al raportului domnului Raimond și începem cu domnul Marias. Σημαντικός παράγοντας της πολιτικής ανταγωνισμού. Mulțumesc. O parte importantă a politicii de concurență sunt ajutoarele de stat. Și Aici se întâmplă lucruri incredibile. Am impus sancțiuni, de exemplu, industrie, industria de construcții navale a fost de, distrusă în Grecia. Grecia, în Grecia o întreprindere navală trebuie să plătească 310 milioane. Unde mai exact? În Grecia țara cu cea mai mare flotă comercială. Pe de altă parte, o altă întreprindere, Larco, după o hotărâre a justiției, trebuie să restituie peste 130 de milioane de euro. Rezultatul este că va da faliment. Eu cred că trebuie să schimbăm politicile în ceea ce privește ajutorul de stat. Trebuie să ajutăm Grecia și aceste, și aceste întreprinderi care nu trebuie să, trebuie să restituie aceste fonduri. Este o regiune care se încriză în urma memorandumurilor uh, europene. Deci trebuie ajutată. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest raport uh, sublinează anumite anumite practici greșite care, prin care unele companii nu își plătesc impozitele. De asemenea, o taxă pe serviciile digitale este crucială pentru a ne, ne asigura că Facebook și Amazon și alții plătesc ceea ce este corect. Uh, pentru a se uh, impozita acolo unde se creează valoarea. Tocmai mi s-a spus că poate voi fi ultima eurodeputată britanică care ia cuvântul în acest plen din Bruxelles. Mă bucur să fac parte din proiectul cel mai mare pentru pace și prosperitate. Prietenii adevărați uh, nu spun niciodată adio, spun doar la revedere. La monsieur Are cuvântul domnul Zdrojewski, un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Raportul anual pentru politica de concurență nu a fost un exercițiu de rutină ca de obicei. Poate și pentru că am vorbit în el despre două teme importante. Producătorii de camioane, al cărui cartel s-a construit în Europa, și Google ca mare concern. Parlamentul European se află pe aceeași linie de gândire cu privire la măsurile pentru combaterea uh, distorsiunii concurenței, însă angajamentul nostru este de multe ori foarte superficial. Toți uh, actorii economici trebuie să respecte aceleași reguli. Acesta trebuie să fie baza politicii de concurență și politicii economice în Uniunea Europeană. Nu se poate să tolerăm ca cei care au mai mulți bani să fie privilegiați. Mulțumesc, domnul Kelly. Mulțumesc. Eu am ales să mă abțin la acest raport. Există câteva elemente în el, într-adevăr, care sunt pozitive, dar cred că uh, sunt unele lucruri care depășesc domeniul de aplicare al politicii de concurență concurență, solicitând implementarea bazei comune de impozitare și el, pentru eliminarea principiului uh, unanimității pentru taxare la Consiliu. Salut uh, conf, um, eforturile Comisiei de a asigura respectarea drepturilor legilor de concurență în Uniunea Europeană. Um, salut uh, eforturile Comisiei de asemenea de a menține o strânsă cooperare cu Parlamentul pe acest subiect. Uh, Salut de asemenea apelul ca Comisia să sprijine mai mult IMM-urile și să le apere drepturile în cazul unor uh, practici um, incorrecte, neloiale, uh, precum și eforturile de a consolida poziția noastră pe piețele mondiale. Mi se pare că toate acestea sunt elemente cruciale pentru un mediu comercial uh, global um, care să funcționeze. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ruonen Lerner. Mulțumesc, doamnă președinte. O politică de concurență loială este extrem de importantă, un obiectiv către care trebuie să ne îndreptăm. Unele companii trebuie, pot să evite plata impozitelor și primesc avantaje incorrecte comparativ cu IMM-urile Uh, se pare că li se aplică reguli diferite și pot să folosească uh, subvenții de stat. După cum spune raportul, eludarea plății impozitelor este extrem de dăunătoare finanțelor Uniunii și uh, subminează încrederea cetățenilor în Uniune. Chiar și în Uniunea Europeană am avem multe sisteme de impunere care au avantaje celor bogați sau marilor companii. Statele membre trebuie să elimine aceste practici comerciale neloiale. Trebuie să îi mulțumim și domnului comisar pentru că a încercat să împiedice aceste practici comerciale neloiale și să uh, impună sancțiuni. Domnul colegi. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Am susținut acest raport. Cred că este destul de evident că o mare parte a inițiativelor uh, antreprenoriale în Uniunea Europeană necesită o protecție specială avem nevoie de reguli comune, avem nevoie de piață internă, avem nevoie de încurajări pentru cei care vor să lucreze cinstit. Permiteți-mi să menționez pachetul de mobilitate scandalos din acest domeniu, care merge împotriva concurenței, împotriva concurenței loiale, dorește să ia afacerile de la unii și să le dea altora. Când vorbim despre acest pachet, pachetul de mobilitate sau pachetul Macron, cum este numit de către unii, noi, de fapt, dorim ca noi, antreprenorii din Europa Centrală, se spune, vor uh, să ia, uh, de fapt, uh, locurile de muncă de la um, cei care vin din Europa de Est, ceea ce înseamnă să-și piardă locurile de muncă mulți din Europa de Est. Nu se poate să tolerăm așa ceva. Mulțumesc. Da, mulțumesc și acum ultimul, domnul Polceac. Adicțion. <laughs> Sfârșitul interpretării. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte Aș vrea să explic cum am votat. Am votat pentru acest raport ieri. La dezbaterea privind uh, politica de concurență, am fost de acord că, spre deosebire de anii trecuți, uh, au existat multe evoluții în raport. În al doilea rând, este un element uh, cheie ca piața unică și, um, și concurența uh, pe această piață unică să fie elementul cheie din acest uh, raport. Trebuie să menținem concurența loială, dar și să protejăm împotriva concurenței neloiale. De asemenea, piețele trebuie să se adapteze la circumstanțe și uh, să um, protejeze mediul, astfel încât uh, uh, aspectul de durabilitate uh, este esențial, trebuie văzut pe termen lung. Nu putem să mergem pe principiul după noi potopul. Deci am sprijinit acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc. Explicațiile de vot s-au încheiat. Procesul verbal al reuniunii acestea vor fi supuse uh, plenului uh, la următoarea sesiune. Dacă nu există obiecții, vor fi considerate adoptate și vom transmite rezoluțiile adoptate uh, celor vizați. Sesiunea Parlamentului European se suspendă aici. Mulțumesc tuturor!